Good morning. If you could please take a seat so we can start. Aș ruga să luați loc pentru a putea începe. So, uh, let's start from the adoption of the agenda. If there are no objections. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este adoptată. Trec la comunicările președintei. În primul rând, este vorba de grupurile de lucru, grupul de lucru privind uh, asistența financiară s-a cerut crearea unui grup de lucru din care să facă parte 18 membri ai Comisiei Econ și 4 membri din alte comisii, 6 din partea PP, 5 de la SID, 3 de la Renew, 2 de la Vers, 2 de la ID, 2 de la ECR, 1 de la GUE și 1 de la ne, uh, neafiliați. Situația altor grupuri de lucru, coordonatorii au luat notă de mm, numirile făcute de grupuri, în diferite grupuri de lucru, în ceea ce privește posibilele priorități politice pentru un nou mandat, inclusiv în uh, posibile rapoarte din, pro- din propria inițiativă. S-a cerut uh, cererea autorizării pentru un număr de rapoarte din propria inițiativă cu caracter legislativ și non-legislativ și rapoarte de implementare. Însă s-a convenit ca atât conținutul și cât și titlurile să fie propune propuse pentru următoarea reuniune. Vizitele și delegațiile în anul 2020. Eh, cei care numărul eh, membrilor care vor vizita Frankfurt și Basel este următorul. trei din partea PP, trei din partea Ieșide, doi din partea Renew, unul din partea Vărților, unul de la ID, CR și GUE, la Basel 3 de la PP, 3 de la Ieșide, 2 de la Renew, 1 de la Vers, 1 câte unul de la ID, ECR și ne, neafiliați. Am convenit de asemenea ca după aceea să fie respectat principiul uh, DONT pentru misiunile ECON. La punctul diverse s-a cerut, uh, s-a convenit uh, solicitarea modificării titlului raportului din propria inițiativă în ceea ce privește semestrul de la Uh, semestrul european de coordonare, privind coordonarea politicilor economice, a, analiza anuală a creșterii pe anul 2000, 2020, la uh, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, uh, strategia privind anuală privind o creștere durabilă 2020. Acum, situația instituțiilor, um, negocierilor interinstituționale, în dosarul uh, finanțării participative. Trialogul din 18-2019 a permis un acord provizoriu între Parlament și Consiliul în ceea ce privește cele două propuneri legislative legate de uh, finanțarea uh, participativă. Acest acord provizoriu se bazează pe rezultatul celor cinci trialoguri, pornind de la textul Parlamentului European și de la, de la mandatul Consiliului care a fost, uh, revi, care a fost revizuită mm, cu ocazia mm, reuniunii grupurilor de lucru din Consiliu. Au existat câteva puncte controversate, printre care perioada de reflexie, rolul ESMA, limita de investiții și așa mai departe. Apoi, celălalt punct discutat a fost uh, crearea unui cadru pentru facilitarea investițiilor uh, durabile, în data de 16 decembrie 2019, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizorii, Provizorul pe marginea întregului text legislativ. Econ și Envi vor vota împreună textul uh, provizoriu al, al acordului uh, mâine. Acest acord provizoriu se bazează pe rezultatul uh, trialogurilor din datele 3 și 5 decembrie 2019 S-au ajuns la compromisul pe marginea unor puncte cheie, cum ar fi includerea și permiterea unor activități de tranziție, obligațiile de divulgare, crearea unui grup de experți la nivelul statelor membre în ceea ce privește finanțarea durabilă și alte puncte. Pe data de 16 decembrie 2019 um, s-au mai adus modificări uh, textului prin procedura scrisă, mai ales când vine vorba de articolul 12, care determină modul în care activitățile economice pot dăuna obiectivelor de mediu. Adoptarea proceselor verbale a reuniunilor trecute din 18 noiembrie, 2-3 decembrie și 12 decembrie 2019. Now we move to the next uh, point in Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Semestrul uh, european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii 2020. Oror la Luc este raportoare din partea EFIDA. Raportori din umbră sunt Enico Gheori de la PP, domnul Eroglu de la Riniu, domnul Lamberts din partea verzilor, domnul Beck din partea ID, domnul uh, Iurgica de la ECR. Avem uh, comica și comisia asociată, Comisia pentru Bugete și dom- comisia, comisiile Envi, Regii și FEM vor depune avize. Dau cuvântul doamnei la Luc 8 minute. Déjà tous mes vœux de rétablissement, chers shadow reporters, chers collègues. Merci de me donner la parole pour... Doamna președintă, dragi colegi, dragi raportori din umbră, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Știm uh, cu toții cât de, cât uh, de preocupați sunt oamenii de schimbările climatice și de modul în care acestea afectează uh, economiile noastre. Toată lumea ne cere să trecem la acțiuni urgente, pentru că nu mai avem foarte mult uh, timp la dispoziție de curând la Davos s-a spus că preocupările legate de mediu nu sunt, nu se bucură de prioritatea necesară. Asistăm la tot mai multe catastrofe și dezastre naturale. Avem nevoie de mai multe ac- acțiuni concrete și ar trebui să demonstrăm lumii că putem face ceva din acest punct de vedere. Știm cât de gravă este problema climatică și în acest context Uniunea Europeană a decis să devină primul continent neutru din punct de vedere clim- climatic și să reușească acest lucru, această tranziție într-un mod uh, just. Comisia s-a referit la necesitatea coordonării politicilor uh, econ- economice în cadrul uh, semestrului european, în care să se țină seama și de aspectele de mediu. Parlamentul uh, European trebuie să țină cont de mediul conjurător și de aspectele sociale în același timp, ceea ce se reflectă în proiectul meu de raport, în care sprijin Pactul Ecologic European. Ne dorim ca aspectele de mediu să se reflectă și în politicile economice. Ar trebui, într-adevăr, și va urma să modificăm uh, titlul acestui raport, incluzând și conceptul de uh, durabilitate, de sustenabilitate. Întreaga politică economică ar trebui să fie orientată înspre această tranziție de mediu și uh, socială pentru a ține cont și de indicatori care, măsură, care măsoară, de exemplu, egalitatea nu putem ignora faptul că economiile noastre sunt integrate pe plan uh, internațional și trebuie să vedem um, cât de, cât de multe emisii importăm în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o așa numită regulă de aur pentru investițiile uh, climatice. Um, mediul conjurător este foarte important pentru supraviețuirea um, umanității. Din păcate, de mai mulți ani, zona euro suferă, s-a confruntat cu o lipsă cronică cu caracter uh, structural a investițiilor și este un lucru care este plâns uh, cu ocazia fiecărui raport anual privind uh, creșterea. În drept urmare, noile investiții ne-ar, per- ne permite să stimulăm economia și ne-ar permite să ne pregătim economia pentru a face față provocărilor viitoare. Trecând acum la dimensiunea macroeconomică, indicatorii macro, macroeconomici din zona euro s-au îmbunătățit, însă inegalitățile mm, s-au uh, adâncit și nu există o convergență între toate statele membre ale Uniunii Europene. Economiile, din păcate, nu își aducă o contribuție suficientă pentru egalitate și bunăstarea uh, cetățenilor. Am, anumite economii au reușit să-și reducă datoria uh, publică, însă, din păcate, nu toate, ceea ce cred că ne determină să cerem o reformare a pactului de creștere și stabilitate. Uniunea bancară acum activitatea economică trebuie să se bazeze pe o concurență loială și nu pe una neloială între întreprinderi, între societăți comerciale. În primul rând, însă, statele nu trebuie să recurgă la activitate fiscală prea strictă, o taxare prea mare a întreprinderilor nu este importantă doar situația actorilor economici, dar și importanța uh, partenerilor uh, sociali. Și din nou, și în acest context, ne confruntăm cu urgența climatică. Cam acestea ar fi uh, punctele importante din acest uh, raport. Aștept cu nerăbdare să văd care va fi și părerea raportorilor din umbră și sunt uh, sigură că Parlamentul uh, își va apăra uh, poziția în fața Consiliului. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Gări din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând de raportoare pentru proiectul de raport. Cred că ne așteaptă multă muncă înainte de a finaliza acest raport. Este un exercițiu foarte important. În anul 2011 eram ministru de stat responsabil pentru afacerile europene și a fost anul în care am trecut pentru prima dată prin exercițiul semestrului uh, european, deci cunosc foarte bine argumentele din uh, partea cealaltă, din cealaltă tabără a Consiliului. Semestrul european este, are un caracter de orientare generală pentru statele membre. Nu trebuie să uităm că uh, în acest domeniu există uh, competențe diferite, există anumite prerogative exclusive care revin uh, statelor membre, prerogative partajate și prerogative care țin doar de Uniunea Europeană. Deci trebuie să ținem cont de caracterul orientativ uh, al acestor recom- recomandări. Înțeleg că raportoarea prin acest raport dorește să reflecte situația de urgență Uh, climatică, pactul ecologic european, subiecte pe care Parlamentul se pronunță foarte des în ultima perioadă. Dar cred că dacă dorim să schimbăm cu totul uh, prioritățile și să punem accentul pe pactul ecologic, pierdem din vedere miezul acestui raport. Deci, recomandarea mea în general, ar fi să păstrăm uh, prioritatea originală a semestrului european și anume de a oferi orientări generale pe chestiuni economice și sociale. Și să nu uităm că dacă îți dorești prea mult, poate vei obține până la urmă prea puțin. we have to concentrate on the Green Deal, on the 70 În uh, acest raport trebuie să ne concentrăm pe mm, pilonul uh, european al drepturilor sociale, se pune accentul și pe pactul ecologic uh, european. Mi se pare că este puțin dezechilibrat față de intenția originală a semestrului european. O altă recomandare pe care aș face-o ă, raportoarei. Comisia pentru Ocupare mm, va adopta un aviz pe care va, treb- va trebui să-l încorporăm în forma finală a raportului. Drept urmare, în textul raportului comisiei noastre, mi-aș dori să ne axăm mai degrabă pe competențele care țin de comisia noastră. O altă problemă este asumarea și raportoarea se referă la importanța asumării, pentru că dacă statele membre nu își asumă eh, conținutul semestrului european, pur și simplu îl vor ignora și nu, eh, nu vor pune în aplicare recomandările respective. Și cred că acest lucru este mai aproape de realitate. Și dacă nu vom fi mai concentrați uh, cu acest uh, raport, cred că ne vom confrunta cu o problemă de asumare. Cred că ne așteaptă discuții dificile pe marginea așa numitei reguli de aur, pe marginea uh, schemelor de ocupare. Nu sunt chestiuni noi și nu cred că vor fi rezolvate prin acest raport și, repet, uh, aș propune să ne axăm pe chestiunile principale, prioritare și astfel vom reuși să obținem un raport bun de care vor ține cont chiar și sta- statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Enghine Roglu, din partea Riniu. Stimată doamnă președintă, dragi uh, colegi, stimată doamnă raportor la Luc, Vă mulțumesc pentru acest raport. Dacă este să-l uh, examinăm, vedem cât de mult uh, timp ați investit în acest raport, pentru că spiritul și um, prioritățile acestui raport au fost uh, schimbate. Deci vă mulțumesc pentru energia investită în acest raport. Din păcate, um, am văzut și se poate observa faptul că spiritul acestui raport uh, s-a schimbat. Raport, acest raport care ar trebui să fie menit pentru a controla um, și a formula uh, recomandări pentru statele membre are un caracter cu totul și cu totul uh, diferit afirmațiile din acest uh, raport nu sunt greșite, însă nu au ce căuta în acest raport. Deci ați lucrat foarte bine, dar nu acesta este uh, locul potrivit pentru uh, cerințele pe care le folosiți, le formulați dumneavoastră. Deci grupul nostru politic va depune amendamente pentru a recâștiga vechiul spirit al acestui raport, pentru că dacă vom accepta um, raportul în forma prezentată de dumneavoastră, mă tem că ar fi un raport uh, pur ideologic um, și nu suntem de acord cu spiritul pe care îl propuneți uh, dumneavoastră. Deci, vă lansez această propunere de compromis. Haideți să ne ocupăm de pactul ecologic în alte rapoarte, nu în acest raport și sper că este o soluție de compromis. Din punct de vedere procedural, este puțin păcat faptul că abia în data de 16 ianuarie am primit acest raport și este păcat că nu pot fi depuse amendamentele digital, um, ci trebuie să le depunem în scris. Și ar fi frumos, mă adresez acum și președinte și secretariatul, ar fi frumos dacă am putea depune în formă digitală amendamentele și la acest raport, pentru că dacă nu, volumul de muncă este mult mai uh, mare dacă trebuie să depunem amendamentele în scris. Sper că doamna Laluc va accepta această propunere de, de compromis, astfel încât uh, punctele care nu au ce căuta în acest raport să fie precizate într-un alt raport. Mulțumesc! Filip Lambert are acum cuvântul din partea verzi, uh, verzilor. Da, în momentul în care a fost uh, instituit semestrul european, noi verzii am fost de acord pentru că am considerat că avem nevoie de instrumente de coordonare a politicilor economice și, într-adevăr, uh, există foarte multe competențe exclusiv naționale din acest punct de vedere, există și competențe uh, partajate, deci intenția noastră nu este de a dicta așa cum se dicta în Uniunea Sovietică politica economică, ci de a coordona politicile economice. Însă, an și, de an și an de zile, premisa de bază acestui semestru este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că nu sărim calul cu cheltuielile uh, publice și că aceasta este soluția magică pentru a ne uh, reporni și a sana economiile. Eu cred că între timp oamenii și-au dat seama că lucrurile nu sunt atât de simple și, în al doilea rând, ce rost uh, are să există o economie care nu funcționează în beneficiul oamenilor oamenii au început să își dea seama, sau mulți dintre oameni și-au uh, dat seama că economia nu funcționează pentru ei, ci pentru o mică minoritate. Și această divergență de opinii a făcut ca rapoarte succesive privind, crește, privind uh, semestrul economic să fie uh, terenul de testare a modului în care funcționează inteligența artificială, pentru că um, aceste ultimele rap- rapoarte ar fi um, fi putut obținute apăsând pe un buton uh, la un calculator, pentru că erau foarte similare între ele și mi se pare, mi s-a părut puțin ciudat ce a spus colegul nostru liberal. Nu e ca și cum am avea un departament numit Pactul Ecologic pe care îl putem izola de restul politicilor. Pactul ecologic se referă într-adevăr la necesitatea de a, de, de a ne asigura că uh, societatea va rezista viitorului, testului viitorului și pentru acest lucru trebuie să respectăm limitele planetare și să ne asigurăm că toți oamenii pot uh, trăi pe această planetă respectind limitele planetare și nu doar câțiva dintre oameni pot trăi. Sunt de acord um, cu raportoarea că dacă Ehm, nu creăm o legătură între pactul ecologic și, și semestrul european, nu vom fi coerenți. Pactul ecologic nu este uh, calul de bătaie exclusiv al verzilor, nu este uh, sloganul Ursulei von der Leyen, ci este orientarea a politicilor care trebuie să se regăsească în toate domeniile politice. Și, repet, insist asupra acestui punct uh, și mă adresez colegilor din PP, acest lucru nu înseamnă că nu respectăm competențele statelor membre, competențele regiunilor, pentru că dacă nu, lucrurile nu vor uh, funcționa. Dacă vom încerca să dictăm lucrurile, asta este calea sigură înspre eșec da? și uh, tocmai de aceea trebuie să ajungem la un consens. Și pentru acest lucru avem nevoie de pactul ecologic. Eu Uh, insist și sunt convins de faptul că majoritatea instrumentelor necesare pentru ca acest pact ecologic să aibă succes nu se regăsesc pe plan european, ci în statele membre, în regiuni, dar noi trebuie să promovăm uh, convergența, um, coordonarea politicilor economice. Și noi, verzii, considerăm că avem această șansă de a reorienta politicile, să nu spunem că tot ce am făcut până acum a fost doar prostii, ci să recunoaștem care au fost limitele politicilor normale în urma marii crize financiare din 2008 uh, și uh, celor care cred că datoria e, e periculoasă, aș dori să le spun că nivelul datori, uh, datoriei este mult mai mare decât nivelul înaintea marii crize financiare și nu este vorba doar de datoria suverană, datoria publică. Datoria Uh, privată, datoria studenților, datoria uh, consumatorilor și datoria întreprinderilor. Și sunt uh, sigur că, o, că nu toată această datorie va fi refinanțată la nesfârșit și cei care cred că statele sunt responsabile că statele ar fi irresponsabile și că sectorul privat ar fi irresponsabil. Eu vă spun, am fost uh, activ în acest domeniu uh, mulți ani și vă pot spune că și sectorul privat poate fi uh, irresponsabil. Deci uh, trebuie să depășim acest slogan că trebuie să combatem irresponsabilitatea statelor. Nu, toată lumea ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, ar fi rândul ID, dar nu îl văd în sală pe domnul Beck. Nu știu dacă altcineva din partea dă dorește să ia cuvântul. Nu? Francesca Donato. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu sunt mulțumită de acest raport și aș dori să o felicit pe raportoarea la Luc, care cred că s-a referit la puncte foarte importante și Cred că acest raport cuprinde punctele fundamentale necesare pentru a schimba uh, orientarea economică a Uniunii Europene și pentru a face față cu adevărat uh, probleme reprezentate de creștere economică, de stabilitatea acestei creșteri și de Um, echilibrul economic. Se propune o nouă abordare care, să țină, care ține seama de, nece- de necesitatea uh, sporirii investițiilor publice, de schimbarea pactului de stabilitate și creștere și de schimbare a paradigmei, acordându-se un grad mai mare uh, probleme reprezentate de datoria privată, așa cum ne-a tras atenția și antevorbitorul, importanța datoriei private pe lângă uh, importanța datoriei uh, publice. Deci, felicitări din partea mea pentru colega noastră și sunt sigură că prin intermediul amendamentelor depuse, textul uh, uh, raportului va fi unul de calitate și unul cu care toată lumea va fi de acord. Mulțumesc, domnul Iurgica, din partea ICR. I <coughs> want to thank Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de raport. Uh, înțeleg uh, determinarea ei și modul în care a pus accentele în ceea ce privește chestiunile ecologice. Acestea sunt chestiuni importante, dar cred că e nevoie de o viziune mai echilibrată în raport și trebuie acordată mai multă atenție problemelor adevărate ale economiilor uh, țărilor europene, care s-ar putea să se înrăutățească în viitorul previzibil dacă nu luăm măsurile adecvate. Și aș dori să ne îndreptăm atenția către trei elemente care mi se par a fi foarte importante. În primul rând, investițiile, da, nivelul investițiilor este în continuare sub nivelul dinainte de criză și da, e nevoie de mai multe investiții în anumite domenii decât în altele. Dar să nu uităm că alocarea Eronata investițiilor a fost uh, elementul care a dus la criza decenului trecut și randamentul investițiilor contează în primul rând, nu neapărat valoarea lor nominală. Prin urmare, nu sunt de acord că e nevoie de mai multe investiții și că această nevoie ar trebui să fie folosită ca o scuză pentru mai multă flexibilitate uh, Uh, în pactul de stabilitate și creștere. Mai multă flexibilitate ar însemna o mai mare datorie publică, poate o mai mare datorie publică, și aceasta oricum este deja peste uh, nivelul dinainte de criză. În al doilea rând, cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție creșterii, pentru că nu vedem uh, recuperarea uh, creșterii față de nivelurile trecutului. Um, Mm, o recuperare la care ne-am fi așteptat totuși după o perioadă destul de îndelungată de criză și fără uh, creșterea productivității, nu vom putea să facem față problemelor durabilității finanțelor publice în majoritatea statelor membre, mai ales luând în considerare populația care este în curs de îmbătrânire. Prin urmare, consider că este esențial să lăsăm în pace politicile care duc la uh, creștere zero și să, ne, și să revenim la nivelurile istorice ale uh, dobânzilor, uh, ale ratelor dobânzilor de dinainte de criză, pentru uh, că sunt, pentru asta sunt nesare reforme economice, inclusiv în domeniul fiscal. Și trebuie să-mi exprim rezerve față de cererea votului cu majoritate calificată pe chestiuni fiscale mi s-a părut că este, de fapt, nu intră în domeniul de competență la acestui raport, împreună cu alte chestiuni. Pentru a rămâne competitivi în lume, Uniunea Europeană, țările Uniunii Europene, trebuie să rămână, să aibă economii puternice. Și uh, sistemele fiscale pot să fie verificate prin uh, indicatori comparabil, prin uh, uh, partajarea voluntară a bunelor practici, ar fi o modalitate mai eficace și mai practică de a ne face mai competitive și eficace sistemele de impozitare. O să mă limitez deocamdată la aceste trei puncte Poate că doamna raportor nu este chiar mulțumită de opiniile mele, dar aștept totuși o colaborare constructivă la reuniunea cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Și acum nu știu dacă este cineva din partea AGUE. Da, domnul Guzmau, Jose. Evident, eh, a comissão está, eh, eh, tem falado... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a vorbit în mod repetat de necesitatea uh, unei politici a creșterii, de aceea a prezentat și noul pact ecologic cu obiectivul creșterii și al unei noi politici sociale pentru Uniunea Europeană. Sigur, uh, obiective climatice foarte ambițioase, dar în același timp constatăm că pentru această politică nu există bani uh, Uh, proaspeți, bani noi din trezoreria europeană. De aceea este destul de greu să ne imaginăm cum anume ne-am putea aștepta ca toate aceste obiective care sunt formulate și pe care le, uh, le salut, sunt pozitive, E bine, uh, eu cred că politica monetară ar trebui să fie folosită aici, pentru că ea are o influență. Uh, nu putem să ne așteptăm să îndeplinim aceste obiective dacă nu avem alocarea necesară de fonduri. Uh, e nevoie de investiții din partea statelor membre și în statele membre. Pentru că dacă toate obiectivele formulate de Uniunea Europeană, creștere economică, protecția mediului, uh, dezvoltare socială, creșterea salariilor, și despre asta trebuie să vorbim. E bine, dacă acestea aceste obiective nu sunt însoțite de o politică a semestrului european, atunci acest exercițiu este absolut inutil. Așa cum și obiectivele formulate vor rămâne fără niciun rezultat. De aceea, noi, în dezbaterile noastre la acest raport, trebuie să abordăm această întrebare cum anume prioritățile care sunt formulate aici, cum anume vor putea fi ele puse în practică dacă nu există bani noi pentru acest uh, domeniu. Bun, da, înțeleg că se iau bani de la coeziune, că acolo se scad fondurile, dar avem nevoie de o politică națională care să dea un răspuns real la această întrebare. Și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că uh, pot să vă descriu uh, experiența țării mele în ultimii ani îndatorarea a ajuns la cele mai înalte niveluri de când suntem în democrație și acest lucru a fost posibil nu cu o politică de austeritate, ci cu o politică de creștere. Și mai este un aspect care, din păcate, nu a fost aprofundat încă în acest raport, și anume reglementarea pieței muncii. Acest aspect cu care ne întâlnim aproape tot timpul în recomandările specifice fiecarei țări din partea Comisiei, bine, acestea nu sunt destul de specifice, pentru că se vorbește așa general despre reglementarea uh, pieței uh, muncii, despre restructurare, toată lumea știe despre ce e vorba. Și atunci cred că ar fi momentul să verificăm care sunt efectele uh, de reglementării pe piața muncii, efectele asupra remunerării, de exemplu, dar și efectele asupra precarizării distrugătoare a condițiilor de muncă uh, în Europa. Și, în încheiere, vreau să vorbesc despre dezechilibrele macroeconomice. Ar fi al treilea aspect. E bine, dezechilibrele macroeconomice sunt cu siguranță una dintre cele mai mari provocări Uh, pe care le avem în zona euro și în economia europeană în ansamblul său. Și Uniunea Europeană are o abordare total birocratică a acestei realități uh, emite avertizări pentru țările care au un surplus, că trebuie să investească, dar nu se face nimic. Și care sunt rezultatele? cei care au surplus uh, economic nu și-au modificat absolut deloc politicile și cred că ar trebui să discutăm despre și să ne gândim la acest aspect. Cum putem să contribuim uh, la schimbarea situației, astfel încât economiile uh, cu excedent bugetar să nu meargă înainte ca și până acum. Pentru că acolo unde există un excedent bugetar, adică sunt în continuare țări cu excedent și țări cu deficit și nu se schimbă nimic. E clar că e nevoie de măsuri pentru a aborda această problemă și uh, cred că ar fi necesar să le tratăm în cadrul acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna președinte, acum dau cuvântul doamnei raportor pentru a încheia uh, discuția. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Vă mulțumesc pentru că ați citit raportul și pentru că mi-ați oferit câteva prime reacții. Este un subiect delicat și uh, de aceea uh, a fost, au fost întârzieri în organizarea uh, trimiterii documentelor, au fost și niște probleme tehnice, și am înțeles ceea ce ați spus despre egalitatea de gen și despre alte aspecte, uh, cum ar fi dezechilibrele macroeconomice și dezechilibre interne uh, ale balanțelor de plăți și așa mai departe. Acestea sunt elemente la care vom reveni în dezbatere. În ceea ce privește spiritul semestrului european, am înțeles uh, ceea ce a spus despre prerogative și mandate, dar în ceea ce privește spiritul semestrului european, eu înțeleg această tentație de a rămâne la vechiul spirit al raportului. Toată lumea ar dori să rămânem în uh, această paradigmă veche, dar cred că situația este gravă și nu putem să spunem că economia poate să existe în continuare separat de biosferă. Nu putem să spunem că uh, Uh, schimbările climatice nu au un impact asupra economiilor noastre, deci trebuie să fim foarte practici în abordarea noastră. Dacă putem să includem elementele de mediu, indicatorii de mediu, atunci uh, putem să vorbim despre politici uh, pe care familia mea, socialdemocrații, le-au promovat de mult timp și cred că trebuie să fim foarte practici Cred că e nevoie de o schimbare în spiritul semestrului european. Cu mulți dintre noi ne dorim această schimbare și Comisia cere această schimbare și eu cred că nu facem decât să răspundem la niște considerații practice. Nu e o chestiune de ideologie aici și aștept cu plăcere amendamentele dumneavoastră. Știu că deja s-au depus foarte multe amendamente și din această dezbatere deja putem să vedem care sunt liniile mari pe care se vor mișca grupurile politice în ceea ce privește regula de aur. O, vom dezbate și pe aceasta, dar aștept cu interes amendamentele uh, și dezbaterea noastră, astfel încât să folosim în mod optim semestrul european pentru ca întregul exercițiu să fie unul eficace. Asta este scopul raportului. Mulțumesc! Președinte, în încheiere vreau să vă reamintesc că, dat fiind că procedura este una accelerată, secretariatul a informat toți membrii că pe 16 ianuarie termenul de am, depunere amendamentelor este pe 24 ianuarie la prânz, la ora 12. Raportul trebuie să fie votat în econ și în plenară înainte de Consiliul de primăvară, Consiliul European de primăvară. Acesta este, deci, termenul final pentru depunerea amendamentelor și sperăm că putem vota în plenară în martie. În ceea ce privește utilizarea instrumentului pentru depunere electronică a amendamentelor, acest lucru nu este posibil pentru că necesită uh, prezența tuturor traducerilor. Raportul a fost depus pe 9 ianuarie, prin urmare traducerile nu vor fi disponibile înainte de 24 ianuarie, care este termenul pentru depunerea amendamentelor și deci uh, de aceea nu se poate folosi sistemul electronic în acest uh, caz. Îmi pare rău, dar deocamdată, în acest caz, aceasta este procedura. Punctul următor pe ordinea de zi este la ora 10, așadar vă propun să facem o pauză de 15 minute. Mulțumesc! Okay, we start with the next uh, point in the agenda, which is the economic. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de dialogul economic și schimbul de opinii cu Zdravko Maric, președintele Ecofin, viceprim-ministru al Republicii Croația și ministrul de finanțe al Croației. Îi urez bun venit domnului Maric, care a preluat președinția prin rotație a Consiliului Ecofin pe 1 ianuarie și a acceptat invitația noastră de a prezenta prioritățile președinției croate în uh, domeniul de activitate al comisiei noastre. Președinția croată are loc într-un context specific în urma numirii recente al noului colegiu al comisarilor. Așteptăm uh, cu interes și cu plăcere buna colaborare cu președinția croată într-un bun spirit de, uh, și într-un spirit constructiv pentru a atinge rezultate foarte bune Eh, procedura obișnuită va fi aplicată pentru aceste schimburi de opinii. Prin urmare, domnul Mariciu va avea cuvântul introductiv, are 10 minute la dispoziție. Urmează uh, intervale de întrebări și răspunsuri de 5 minute cu o posibilitate de a adresa întrebări suplimentare dacă timpul ne va permite. În prima rundă de întrebări, fiecare grup politic va avea o intervenție, iar apoi vom aplica sistemul DONT care determină ordinea în care pot fi adresate întrebările uh, de grupurile politice și, sigur, vom uh, uh, permite și intervenții uh, spontane în măsura în care timpul ne va permite acest lucru. Domnule Marici, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna Tinali, stimați eurodeputați, uh, membrii Comisiei Uh, pentru afaceri economice. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră în Comisia pentru Afaceri Economice a Parlamentului European pentru a prezenta prioritățile președinției croate în domeniul afacerilor economice și financiare. Croația preia președinția Consiliului într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări numeroase. Mediul global este tot mai complex și imprevizibil. Avem provocări presante, cum ar fi schimbările climatice, migrația, schimbări demografice, riscul dezinformării și creșterea populismului. Aceste provocări pot fi văzute și în interiorul și în afara granițelor Uniunii Europene. De asemenea, ne confruntăm cu provocările care decurg din faptul că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. În domeniul economic, Vedem mai ales nevoia de a face față unui nivel scăzut al creșterii și disparităților economice. Acestea sunt doar câteva dintre îngrijorările la care cetățenii noștri, pe bună dreptate, așteaptă un răspuns. Mai mult decât atât, suntem la începutul unui nou ciclu instituțional și legislativ care ne permite o oportunitate de a regândi prioritățile și obiectivele Uniunii Europene și o energie renoită de a le atinge. Președinția croată este pregătită să colaboreze, să muncească din greu și să colaboreze cu Parlamentul European or european pentru a face progrese către aceste obiective. Câteva uh, considerații despre situația economică. Uh, Expansiunea, care a început în 2013, continuă, cu toate că am observat o încetinire a creșterii, mai ales din 2018 încoace. În același timp, vedem semnale de stabilizare în această uh, încetinire a creșterii. Ultima prognoză a Comisiei vede o creștere a PIB-ului cu 1,4 în 2020 și 2021 la nivel neschimbat față de 2019. Iar riscurile în care uh, vin cu această perspectivă a creșterii rămân în continuare scăzute. Veștile bune sunt că aceste riscuri nu sunt pronunțate. Uh, putem să fim liniștiți că am reușit să evităm o recesiune, dar este foarte clar că nu putem să ne culcăm pe lauri acum, pentru că riscurile nu au dispărut. Trebuie să rămânem vigilenți și gata de a acționa și de a coordona acțiunea dacă uh, perioada de încetinire se aprofundează. Trebuie să ne consolidăm reziliența economiilor noastre și uh, pregătirea în fața șocurilor potențiale, ceea ce înseamnă că putem și ar trebui să consolidăm potențialul de creștere al economiilor noastre, precum și cadrul instituțional al Uniunii Economice și Monetare. Pentru aceasta este nevoie de acțiuni la nivel național și european. În ceea ce privește semestrul european, uh, Uh, acesta a fost propus recent de către Comisie și include multe elemente importante. Împreună cu, grupul, uh, cu președinția Eurogrupului vom examina uh, recomandările privind zona euro și vom încerca să ducem la adoptarea acestuia rapidă în Consiliu. Același lucru vom face și cu recomandările specifice fiecarei țări, care vor urma în acest an. În ceea ce privește guvernanța economică, urmează revizuirea legislației uh, celor două pachete și celor șase pachete, pe care se bazează guvernanța economică în Uniunea Europeană. În această lume, în schimbare rapidă, este necesar să discutăm și să vedem dacă acest cadru care guvernează politicile naționale este în continuare adecvat. Sunt sigur că revizuirea va uh, uh fi obiectul unor dezbateri interesante și în Consiliu și în Parlamentul European și sigur vom păstra legătura pe acest subiect. În ceea ce privește aprofundarea uh, Uniunii Economice și Monetare, punerea în aplicare a recomandărilor și a coordonării bazate pe reguli sunt cruciale, dar aceasta este doar o parte a întregii povești, pentru că trebuie să facem progrese în aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, iar noi, președinția Consiliului, suntem angajați în acest sens. Asta nu doar pentru că țara mea, Croația, dorește să introducă moneda euro în câțiva ani, procesul a fost deja lansat, dar și pentru că suntem convinși că o uniune economică și monetară care funcționează bine este în interesul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. De aceea vom ține legătura foarte strâns cu Eurogrupul, care are un mandat din partea liderilor să uh, avanseze pe diversele elemente ale acestui proiect. În acest domeniu, principalul nostru obiectiv este acela de a finaliza poziția Consiliului cu privire la programul de reformă și susținerea investițiilor, care conține instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro, instrumentul de convergență și reformă pentru uh, statele membre care nu sunt uh, în zona euro și instrumentul pentru asistență tehnică. Munca legislativă se bazează pe propunerile Comisiei pentru programul de susținere a reformelor, precum și pe foaia de parcurs care a fost convenită de către Eurogrup în octombrie anul trecut. Este foarte important să facem progrese în acest dosar, pentru că experiența unor uniuni monetare mai mature ne arată că un instrument uh, Uh, bugetar comun este esențial pentru țările care au pus împreună suveranitatea lor în ceea ce privește politica monetară și instrumentele de, uh, de curs de schimb. Nu am nicio îndoială că și Parlamentul European acordă o uh, o um, importanță însemnată acestei chestiuni și sper că vom putea să începem discuțiile în trialog cu privire la acest program de reforme și uh, susținerea investițiilor în cadrul acestui semestru. În ceea ce privește Uniunea Bancară, dorim și suntem angajați să facem progrese în finalizarea Uniunii Bancare. Uh, trebuie să ne, schimbă, să ne mișcăm treptat către un sector bancar care să aibă o mai bună gestionare a crizelor, mai puține riscuri și o mai bună partajare a riscurilor, inclusiv uh, regimul european de garantare a depozitelor. Uh, progresele au fost, în acest dosar au fost destul de uh, greoaie, dar suntem cu toții de acord că e o chestiune complexă, care include multe elemente uh, delicate din punct de vedere politic, dar sper că în această legislatură să putem să dăm un nou de discuțiilor. Intenția noastră este de a continua aceste dezbateri în strânsă cooperare cu președinția Eurogrupului. Un alt element esențial pentru finalizarea Uniunii Bancare este faptul că trebuie să facem față moștenirii trecutului, și anume creditele neperformante care cu toate că s-au făcut progrese, rămân destul de ridicate în anumite state membre. Acestea uh, pun riscuri serioase sistemului bancar și uh, împiedică băncile în capacitatea de a oferi credite pentru întreprinderi și cetățeni. Uh, este foarte important să prevenim posibila acumulare a acestor credite neperformante pe viitor. Prin urmare, dorim să începem negocierile cu Parlamentul pe propunerea unei um, directive privind uh, uh, furnizorii de credite, uh, cumpărătorii de credite și uh, recuperarea uh, garanțiilor. De asemenea, uh, vrem să începem negocierile, așteptăm să începem negocierile pe regulamentul referitor la uh, procesele de recuperare și rezoluție ale uh, contrapartidelor centrale. Aici avem ambiția de a ajunge la un acord până la sfârșitul președinției. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, vreau să vă spun câteva cuvinte și vreau să vă spun că aceasta este o altă prioritate cheie a președinției noastre pentru că împreună cu Uniunea Economică și Monetară și cu o Uniune Bancară consolidată, o Uniune a piețelor de capital aprofundată și lichidă este esențială pentru a consolida rolul uh, monedei euro pe scena internațională. De aceea, în timpul președinției noastre, intenționăm să facem eforturi deosebite pentru a adopta măsurile necesare pentru Uh, noul plan de acțiune pentru uh, constituirea Uniunii Piețelor de Capital. Este vorba de un nou plan de acțiune care ia în considerare faptul, ia în considerare rolul pe care sectorul financiar îl poate juca în tranziția către o economie durabilă și de aceea dorim să definim prioritățile pentru acest aspect al Uniunii Piețelor de Capital. În ceea ce privește impozitarea, Consiliul a fost foarte activ în acest domeniu în ultimii ani și noi intenționăm să păstrăm acest ritm. Sigur că uh, acest ritm va depinde și de momentul la care Comisia Europeană va pregăti noile propuneri legislative. Ecologic și digital sunt două concepte foarte la modă în momentul de față și impozitarea nu este o excepție. Pentru că, sigur, președinția noastră salută recenta inițiativă a Comisiei pentru Pactul Ecologic European. Dorim să facilităm discuțiile pe acest subiect și așteptăm și uh, acțiunile ulterioare ale Comisiei legate de impozitare sub Pactul Ecologic European. O altă chestiune importantă este impozitarea digitală. Uh, după cum știți, OCDE lucrează în momentul de față la o reformă cuprinzătoare a sistemului internațional de uh, impozitare a companiilor pentru a lua în considerare realitățile economiei digitale, iar G20 și-a stabilit ca termen pentru găsirea unei soluții globale până la sfârșitul 2020. Consiliul, în martie anul trecut, a decis să suspende negocierile cu privire la pachetul uh, impozitării digitale la nivel european până când se încheie discuțiile la nivelul OCDE. În timpul președinției noastre dorim să susținem discuțiile interne ale statelor membre cu privire la opțiunile care sunt dezbătute la OCDE. Ceea ce va însemna că vom analiza compatibilitatea acestora cu legislația europeană, vom evalua posibilele impact eh, economice asupra statelor membre și vom încerca să găsim elemente comune pe care toate statele membre să le poată susține, susține în negocieri. Urmează să vedem care este evoluția pozițiilor la OCD și să vedem detaliile tehnice atunci când acestea vor deveni mai clare. În paralel, vom lucra la o propunere uh, cu privire la baza de impozitare comună a întreprinderilor, care este foarte strâns legată de uh, fiscalitatea digitală. Noi dorim să dăm discuțiilor tehnice în acest dosar un nou imbold. Suntem în același timp conștienți că acest lucru va trebui să ia în considerare și mai multe elemente de natură politică. În ceea ce privește TVA-ul, vom uh, încerca să facem progrese în negocierile privind uh, reforma TVA. Înainte de a încheia, vreau să vă spun câteva cuvinte despre unul dintre subiectele pe care le considerăm, îl considerăm a fi de însemnătate deosebită pentru Uniunea Europeană. E vorba de tendințele demografice negative care pot fi observate în întreaga Uniune Europeană și care afectează mai ales unele dintre noile state membre. Credem că aceste tendințe presupun riscuri majore, inclusiv riscuri cu privire la durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Prin urmare, ar trebui să li se acorde prioritate. Croația a decis așadar să promoveze măsuri de atenuare și activități de acest tip. Și astfel ajung la concluzie. În numele președinției croate aștept cu plăcere o colaborare eficientă și fructuoasă cu dumneavoastră în următoarele șase luni. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, domnule Marici. Acum dau cuvântul primului vorbitor, Enică Gheori de la PP. Madam President, Mr. Balkan. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Apreciez foarte mult programul dumneavoastră și angajamentul dumneavoastră Cred că vom avea o cooperare foarte bună pe parcursul mandatului dumneavoastră. Vă urez mult succes! Într-o perioadă care nu e deloc, de, nu e deloc ușoară. Am să trec la limba maghiară. Két témában fogadnám önt. Az egyik, hogy... O să mă refer la două subiecte. În uh, programul de muncă președinției croată, se regăsește și intenția de a aborda problema demografică. Obiectivul declarat fiind cel de a reduce povara fiscală negativă cauzată de evoluția negativă uh, demografică. Puteți să ne dați mai multe detalii despre care vă sunt intențiile precise? În al doilea rând, Croația se pregătește să adere la moneda, să adopte moneda euro și doresc să vă urez succes din acest punct de vedere. Condițiile pentru a adopta moneda euro au devenit mai uh, complexe în acest moment trebuie să particip ca o țară să participe și la Uniunea Bancară dacă dorește să adopte moneda euro și care, cât de pregătită considerați că este Croația din acest punct de vedere? Am impresia că până la sfârșitul acestui an doriți să, adop- să participați la sistemul ERM. Very good. E foarte relevant ce spuneți nu doar în ce privește Croația, ci cum spuneam și în introducere, pentru întreaga Uniunea Europeană. Prin urmare, tendințele demografice negative pe care le constatăm, nu doar în anii din urmă, ci ne putem referi la ultimele decenii, plus toate celelalte presiuni din direcția migrației, și criza migrației, în acest context aș spune că motivul pentru care noi astăzi punem pe tapet aceste probleme ca cel mai tânăr stat membru, mi se pare uh, evident. Croația, aș spune că se confruntă cu aceste provocări, mai ales uh, pentru că este un stat membru, la fel ca celelalte noi state membre. Uh, libera circulație a forței de muncă este un argument cheie, a fost un argument cheie atunci când noi am făcut campanii interne pentru valorile uh, pe care ni le aduce aderarea la UE pentru tineretul nostru, pentru lucrătorii noștri, pentru toată lumea, practic. Faptul că uh, vom fi liberi să circulăm prin întreaga Uniune Europeană. Pe de altă parte, atunci când vedem uh, fuga de creiere și um, alte elemente care um, duc mai degrabă la divergențe decât la convergență între economiile europene, um, e bine, atunci uh, e clar că definim această temă ca una extrem de importantă. Uh, apar și efecte ale acestor tendințe demografice negative, inclusiv la nivel fiscal, nu mă refer acum la bugetul UE și la CFM, ci, în mod predominant, la bugetele naționale. Aș spune că e un teren comun. Sistemele de pensii, sistemele de sănătate și de securitate socială și așa mai departe sunt, în mod predominant, sub un puternic impact al acestor tendințe demografice negative și uh, Ehm, ca atare este o problemă extrem de importantă pe care dorim să o discutăm la nivel de ministri de finanțe europeni și planificăm chiar o ședință informală ECOFIN la Zagreb, 24-25 aprilie, eh, unde această temă va fi eh, discutată tocmai pentru a stimula reflexia și dezbaterea la nivel ministerial în UE. Ce privește moneda euro, uh, o avertizare din partea mea. Eu azi aici acum reprezint președinția Consiliului. Dacă mă întrebați despre Croația, uh, aș încerca să vă răspund în calitatea mea de ministru de finanțe al uh, Croației și nu ca președinte al Consiliului. Tot ce pot să spun e că tema e una foarte importantă pentru noi. Croația are o economie în creștere. Anul trecut ne-am exprimat dorința puternică de a adera la RM2 și să intrăm într-o cooperare strânsă cu Banca Centrală Europeană. Două scrisori au fost consemnate în acest sens de guvernatorul Băncii Naționale și de către mine însumi ca ministru de finanțe și nu doar ne exprimăm dorința de a ne alătura acestui uh, uh, mecanism, ci ne-am angajat deja să luăm anumite măsuri. În momentul de față, Acțiunile, măsurile de luat sunt în mâinile noastre și suntem întru totul angajați să obținem rezultate. Odată ce vom îndeplini acești pași, eu cred că vom îndeplini și celelalte criterii ce figurează în aceste uh, scrisori și în comunicarea noastră în termen general cu instituțiile europene și Croația aș va continua dialogul cu instituțiile europene, uh, făcând pași înainte în acest proces extrem de important pentru noi. Schengen și euro sunt două procese extrem de importante pentru Croația, uh, prin care arătăm că dorim să ne integrăm pe deplin în UE. Deci mă bucur că ați ridicat această problemă. O să informăm Parlamentul European ori de câte ori e necesar și mă bucur să pot veni aici în fața dumneavoastră ori de câte ori e necesar pentru a vă explica cum stau lucrurile pentru țara mea. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Acum, Ena Luman, partea și de. Thank you and congratulate. Mulțumesc, îl felicit pe domnul ministru în această, iată, primă președinție a Croației. Este un moment foarte important pentru orice țară să fie la președinție, așa cum și Finlanda a fost recent. De data aceasta nu vorbesc despre nevoia de reforma Pactului de Creștere și Stabilitate. Colegii mei au făcut-o și vor mai face, dar am o întrebare importantă anume. O întrebare pe care nu ați atins-o și e importantă pentru Parlament, pentru UE și pentru statele membre. Și anume, situația cu combaterea spălării banilor și în special directiva. Ce se referă la acestea? Ieri, vicepreședintele Dombrovski s-a fost foarte limpede Mm, atunci când a spus că e nemulțumit de implementarea celei de-a cincea directive în ce privește combaterea spălării de bani și e gata să lanseze proceduri de încălcare împotriva celor state membre care nu pun în aplicare această directivă și eu sunt de acord cu unele cele pe care dumnealui le-a exprimat. Tot uh, comisarul a spus că avem cel mai bun cadru de combatere a spălării banilor, dar din moment ce nu e implementat, nu putem obține beneficii decembrie, Consiliul, sub președinția finlandeză, a decis că e nevoie urgentă uh, de progres în acest domeniu. E o decizie extrem de importantă și a rămas înțeles că, la rândul ei, Comisia, în luna martie acestui an, va prezenta un document, urmarea consultărilor. Uh, dumneavoastră, ca președinția Consiliului, poate că puteți face multe în direcția implementării directivei analizând și posibilitățile de a reforma sistemul, așa încât, până la urmă, atât utilizatorii cât și societatea întreagă să beneficieze uh, de efectele acestea. Cum vă gândiți să abordați această temă a combaterii spălării banilor? Mulțumesc, uh, domnule deputat. E o temă într-adevăr extrem de importantă, nu doar în Parlament, ci peste tot. Suntem conștienți de evenimentele recente, evenimente cu care ne-am familiarizat și care readuc mereu această problemă pe tapet. E clar că e nevoie urgentă să acționăm cu toții. Cum ați spus chiar ieri, domnul vicepreședinte Dombrovskis a arătat cât de serios ia uh, în calcul comisia această problemă și agenda noastră la nivel ECOFIN cuprinde uh, deja în lunile mai și iunie um, niște dialoguri pe tema combaterii spălării banilor, dar între timp, într-adevăr, vom vedea raportul comisiei asupra nivelului de implementare al uh, celei de-a patra și în special celei de-a cincea directive potriva spălării banilor. Ministrii de Finanțe leagă această temă de cea anterioară, dacă pot să precizez acest lucru. Ați citat um, abordarea președinției finlandeze pe care noi am apreciat-o foarte mult. Noi acum Uh, combaterea spălării banilor um, e parte a programului nostru și uh, scrisoarea pe care o citam, mecanismul IRM 2, cu experiența pe care noi înșine o avem, vom stimula uh, dezbaterea la nivel de Consiliu pe această temă. E Uh, un proces uh, în lucru în toate statele membre. Eu sunt sigur că fiecare iau în serios această temă și din uh, punctul de vedere al curației pot să vă confirm acest lucru. Mulțumim foarte mult. Acum, Luis Garicano, în partea Renew. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule ministru. Aș dori să recunosc că Ați preluat președinția Consiliului într-un moment extrem de dificil. Mă gândesc în special la Brexit. Vă doresc mult succes și toate cele bune. Uh, sper să aveți mult succes. Faptul că aveți o comisie nouă e un lucru bun. Practic începeți deodată. Salut comentariile dumneavoastră pe Uniunea Bancară și angajamentul dumneavoastră de a relansa acest proces care, iată, de 5 ani e blocat. În schimb, nu ați citat alte elemente și aș vrea să știu ce crezi despre acestea. Tratarea reglementară a, a suveranității bancare și al doilea mecanism de rezoluție bancară. Practic, ori de câte ori aflăm despre un faliment bancar, Mecanismul nostru de rezoluțiune și în special pilonul 2 al lunii bancare, practic vedem că nu funcționează. Întotdeauna presupunem că dacă banca e destul de mare, va avea fonduri suficiente, dar dacă e de dimensiuni medii, statul o va ajuta. Aș vrea să știu ce credeți despre pachetul legislativ la care vă gândiți E posibil să găsim un compromis între cei care uh, vor reducerea riscului și cei care vor partajarea riscului. Cum vedeți funcționarea mecanismului de uh, rezoluție? Um, expunerea suverană la risc. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, honorable member uh, of the parliament. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări care vizează un subiect foarte important, un subiect care a fost discutat în mod extins în Eurogrup. Poziția noastră este de a fi de acord cu aprofundarea Uniunii Economice și Monetare și suntem ne luăm, avem un angajament față de buna funcționare Uniunii Bancare, atât la nivelul uh, Eurogrupului, dar și la grupul de lucru înalt care se ocupă de EDIS pentru stabilirea unor obiective clare mm, pentru EDIS. Este, acest lucru va fi foarte important pentru a, de, a depăși blocajul uh, existent în acest moment mm, în calea definitivării Uniunii Bancare. Nu este un mare secret faptul că uh, munca la Uniunea Bancară și mai ales la cel de-al treilea pilon uh, al Uniunii Bancare este în continuare și se confruntă cu probleme uh, menționate și de dumneavoastră, reducerea și partajarea în același timp a riscurilor. În același timp, ne bucură faptul că discuția, uh, în general, nu Eh, pierde din vedere primii doi eh, piloni ai Uniunii Bancare, pentru că în paralel cu eh, munca pe marginea mecanismului de garantare a depozitelor bancare EDIS, nu trebuie să pierdem din vedere care sunt învățămintele trase din primul și al doilea pilon al Uniunii Bancare. Doar așa pachetul va fi unul cuprinzător și va avea succes. Dacă este să trec la detaliile menționate de dumneavoastră, inclusiv modul în care autoritățile de reglementare vor trata expunerile la datoriile suverane, sunt chestiuni care vor fi discutate în grupurile de lucru cu caracter tehnic, la nivel de experți. Președinția noastră susține acest uh, dialog și aceste discuții și uh, încurajăm discuții ulterioare și așa cum s-a întâmplat vis-a-vis -vis de uh, prima și a doua întrebare. Fac o legătură scurtă cu poziția Croației. Deja de 2 ani există aceste, aceste reuniuni ale Eurogrupului cu, într-un format mai uh, cuprinzător, ceea ce este foarte util și în contextul discuției noastre, pentru că putem discuta aceste chestiuni la nivelul adecvat, pentru că anumite state membre și-au declarat disponibilitatea de a uh, participa la mecanismul cursului uh, de schimb 2, altele nu, însă este în interesul tuturor ca uh, Uniunea Bancară să funcționeze în mod adecvat. Mulțumesc! Stazis Iachelune s are cuvântul acum. Vă mulțumesc, dom- doamnă președintă. Domnule ministru, bine ați venit uh, în comisia noastră. Mă bucură comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de disponibilitatea de a vă ocupa de tendințele demografice negative și eventual de a le inversa. Aș dori acum să mă refer la sistemul financiar și la arhitectura de supraveghere a acestuia. Iese puțin uh, din mandatul uh, președinției dumneavoastră, însă ați fost uh, de mai, de mai mulți ani ministru de finanțe în Croația și în această calitate cred că aveți anumite păreri vis-a-vis -vis de uh, arhitectura de supraveghere a sistemului financiar. În urmă cu câțiva ani, domnul Dombrovskis a propus un sistem uh, dublu. Um, de exemplu, separarea separarea supra, supravegherii Uh, uh, instituțiilor financiare și a consumatorilor care se bucură de serviciile acesteia. Știți că există anumite probleme cu credite mm, în franci uh, elvețieni contractate în Croația, de exemplu, și există noi riscuri aduse de noile modele operate de fintech-uri și există foarte multe startup-uri care aderă, de exemplu, unor proiecte cum ar fi moneda digitală Libra, ceea ce ar aduce uh, noi riscuri, mai ales pentru statele de mici dimensiuni, cum ar fi Lituania și Croația. Și aveți uh, o părere față de acest model dublu de supraveghere în domeniul uh, financiar? Și dacă da, puteți să ne spuneți uh, care este și nivelul uh, datoriei publice din Croația, pentru că da, doriți să adoptați moneda euro, uh, însă datoria publică depăș- depășește, nu respectă criteriile de la um, Maastricht, chiar dacă tendința este una pozitivă de scădere. Vă mulțumesc. În ceea ce privește supra- arhitectura supravegherii financiare și ideea vicepreședintelui Dombrovskis, Președinția noastră va avea o atitudine constructivă față de propunerile potențiale și dialogul care va fi purtat vis-a-vis -vis de acest subiect concret. Ați menționat pe bună dreptate cazul Croației și creditele ipotecare contractate în Croația în uh, franci elvețieni. Nu cred că este o situație care s-a regăsit doar în Croația, ea a fost prezentă și în alte țări în același timp Uh, ultima criză financiară și europeană ar trebui să ne fi determinat să înțelegem cât de importantă este reglementarea în domeniul supravegherii financiare. V-ați menționat, v-ați referit și la brațul de prevenire sau măsurile de prevenire care ar trebui să aibă un uh, rol mai important uh, în contextul reglementării. Să nu ajungem în situația în care suprareglementăm ceva și astfel împiedicăm uh, pașii suplimentari necesari. Deci, și mm, instrumentele de care avem nevoie din sectorul financiar și din sectorul bancar. Noile provocări cu care ne vom confrunta și dumneavoastră v-ați referit la uh, situația fintech-urilor. Este un subiect uh, important pentru că cu ocazia reuniunii de la Zagreb ne vom întâlni nu doar miniștrii de finanțe, dar și guvernatorii băncilor uh, naționale. Deci, uh, Summitul de la, Zagreb, de la Zagreb va fi ocazia cu care vom putea discuta toate aceste chestiuni pentru că ne confruntăm cu noi provocări. Lucrurile sunt în schimbare, um, chiar să și îmbunătățesc destul de rapid, chiar dacă nu într-un mod dramatic și noi trebuie să ținem pasul cu noile evoluții. În ceea ce privește mm, întrebarea specifică a dumneavoastră vis-a-vis -vis de datoria publică a Croației, vă răspund, vă răspund în calitate de ministru de finanțe al Croației, dacă este să în cont de cele cinci criterii ale tratatului la Mascul, um, rata cursul de schimb, stabilitatea cursului de schimb, stabilitatea prețurilor și două criterii fiscale. Uh, există, pe de-o parte, deficitul uh, bugetar și aici Croația a reușit să-și uh, reducă, să stabilizeze datoria uh, publică în ultimii trei ani. De fapt, avem un uh, surplus nominal, nu doar un, un excedent primar. Mai așteptăm rezultatele pe anul 2019, dar Într-adevăr, subiectul pertinent din acest punct de vedere este datoria publică. La sfârșitul anului 2015, aceasta era aproape 85% din PIB. Prin măsurile pe care le-am uh, uh, implementat, stimulând creșterea econ- economică și consolidare fiscală, activarea unor active de stat, am reușit să reducem ponderea datoriei publice din PIB cu aproape 13%. Așteptăm, după cum am spus, ultimele cifre, însă probabil că ne aflăm undeva la 71,3% din uh, PIB. Deci, acest, uh, acest acest 13, uh, aceste 13 puncte procentuale, dacă este să le traducem în criteriul de la Maastricht, înseamnă că respectăm criteriile, pentru că în tratatul de la Maastricht se spune dacă depășești 60%, tendința, uh, traiectoria reducerii trebuie să demonstreze mm, o anumită, un anumit procent și în cazul Croației reducerea uh, datoriei publice în Croația se face cu cel puțin 3% în fiecare an. Și dacă traducem acest lucru în dispozițiile tratatului de la Maastricht, înseamnă un ritm de patru ori mai mare de reducere decât ne cere tratatul de la Maastricht. Drept urmare, concluzia uh, evidentă este că respectăm aceste criterii și revenind la întrebările anterioare privind aderarea Croației la moneda euro, eu aș afirma că nu am fi putut transmite această scrisoare, nu am fi putut discuta toate aceste chestiuni dacă nu am fi obținut aceste rezultate din punctul de vedere al politicilor fiscale și din punctul de vedere al reducerii datoriei publice și vă asigur că uh, ne vom respecta planul de reducere ulterioară a datoriei publice, desigur, 60 uh, la, datoria publică, pragul de 60% um, este și un prag uh, psihologic pe care dorim să-l atingem într-o perioadă de, de 3 ani. Mulțumesc, domnul Juvan, din partea IDE. Vă mulțumesc. Bun venit uh, președinției croată. Aș avea trei întrebări. Prima îl vizează în primul rând pe domnul ministru. Um, Croația dorește să badere la moneda euro și raportul costuri-beneficii este unul diferit față de situația din, din anul 2000 pentru că anumite, câteva state care fac parte din Uniunea Europeană, care nu au monedă euro, s-au descurcat mult mai bine din punct de vedere economic. Deci care sunt avantajele pe care le preconizați că vă le-ți obține în urma adoptării monedei euro? A doua întrebare mm, adresată președinției croate. Suntem într-un mediu care nu este normal din punctul de vedere al tax, al ratelor de dobândă negative și există anumite guverne care, cons- care consideră că trebuie să renunțăm la deficitul de 3%, deficitul bugetar de 3% și uh, că ar trebui să revedem și obiectivul de 2% a uh, inflației. Uh, care este părerea dumneavoastră față de acești doi uh, indicatori atât de, atât de importanți în ultimii 30 de ani? Și o altă întrebare, tot în calitate de președinție a Uniunii Europene. În Uniunea Europeană, dar nu numai, ne confruntăm cu o politică naționalistă americană foarte agresivă. Uh, Um, americanii care nu mai respectă tratatele, dreptul internațional și care este poziția președinției croate din acest punct de vedere. Este un subiect care nu poate fi ignorat uh, în acest an de, că- de către Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Costurile, beneficiile adoptării monede euro, o temă foarte importantă noi, guvernul uh, croat, uh, Banca Națională Croată, am anticipat uh, acest subiect deja de ceva timp pentru că până la urmă nu este vorba doar de concluzia trasă de noi. Dorim să participăm la al doilea mecanism al cursului de schimb și să introducem euro. Mm, ne-am dorit să avem o analiză profundă a tuturor argumentelor pro și contra. Deci, tocmai o asemenea analiză a costurilor și beneficiilor, ținând cont nu doar de o perspectivă estetică, dar și de dinamica reală, care sunt uh, învățămintele trase în urma crizei, care, au fost experien- care a fost uh, experiența statelor uh, care au adoptat moneda euro. Este un document pe care l-am finalizat în urmă cu 2 ani. Există și o traducere în limba engleză pe care o puteți consulta desigur și ideea a fost să uh, comparăm argumentele pro și contra și o să încep cu argumentele uh, contra pentru că este un lucru foarte important, mai ales din perspectiva cetățenilor noștri. Știți prea bine că Croația a făcut parte dintr-un, dintr-un alt conglomerat politic uh, și cetățenii noștri cunosc foarte bine și își aduc foarte bine aminte de perioada în care exista o hiperinflație uh, la noi și nu putem să uh, ignorăm temerile cetățenilor noștri legate de uh, creșterea prețurilor la produse mm, și efectele introducerii monedei euro asupra inflației. În același timp, uh, am comparat uh, pentru a vedea care a fost uh, efectul asupra prețurilor și este vorba de o inflație în primul an de 0,3% pe parcursul primului an. Pentru că nu este vorba de un efect uh, unic, ci unul pe termen scurt care va dispărea după ce va fi introdusă moneda euro. În același timp, am încercat să vedem care sunt costurile concrete transformării prețurilor uh, în euro. Un uh, antevorbitor s-a referit la problema francilor elvețieni și a faptului că, în mod uh, predominant, creditele în Croația sunt fie în moneda cuna, fie în uh, Um, diferite forme de credite um, legate de um, modul în care evoluează euro. Deci, pentru toate aceste situații, beneficiile sunt uh, mai mari, pentru că, până la urmă, trebuie să ținem cont de riscul legat de evoluțiile cursului de schimb, care va dispărea odată cu introducerea monedei euro și ținând seama de modul în care este structurată economia noastră, uh, economia bancară, sectorul privat și așa mai departe. Um, cam trei uh, sferturi din uh, bilanțurile contabile în economia noastră sunt legate de euro, înainte erau legate de marca germană. Deci există o reducere semnificativă a riscului de credit, a riscului legat de variațiile cursului de schimb, deci am investit foarte mult pentru a, uh, invest, în a investiga, pentru a înțelege care ar fi efectele asupra um, ratei de dobândă pe care le plătim pentru obligațiunile de stat. A trebuit să plătim tot mai puțin bani pentru refinanțarea datoriei uh, suverane, de exemplu, și cred că uh, marja încă nu a fost epuizată din acest punct de vedere, mai ales dacă este să comparăm uh, cu, să ne comparăm cu alte uh, state din uh, centrul și estul uh, Europei. Deci, concluzia este că atât economia cât și cetățenii ar avea de beneficiat mai mult de pe urma adoptării monedei euro. În ceea ce privește acum ratele de dobândă de referință negativă și discuția purtată despre necesitatea schimbării acestor norme care sunt în vigoare deja de mai multe decenii, nivelul deficitul, nivelul datoriei publice, care ar fi nivelul optim al inflației și așa mai departe. Eu aș spune că, pe de o parte, modelul de creștere economică pe plan național sau european, în lipsa unor investiții sănătoase, nu cred că se dovedește a fi unul durabil. Deci nu putem ignora investițiile, indiferent că este vorba de investiții în infrastructură sau alte tipuri de investiții, investițiile trebuie să facă parte din orice tip de creștere economică. În același timp, nu putem ignora um, um, legătura care există între consecințele și tendințele economice și politica fiscală, pentru că cele două chestiuni se influențează și reciproc și depind una de cealaltă. După cum am spus în discursul meu introductiv, Comisia regândește modul în care funcționează pachetul celor uh, cu cele două măsuri, respectiv cu cele șase uh, măsuri. Poate pe parcursul februarie, uh, lunii februarie vom afla mai multe lucruri despre ideile pe care le Comisia din acest punct de vedere și noi vom Uh, vom susține această discuție pentru că este o dezbatere importantă și în ceea ce privește atitudinea SUA pe plan internațional, noi vom depune toate eforturile necesare pentru a promova în primul rând dialogul. Dialogul este extrem de important, este convingerea noastră și uh, considerăm că prin dialog, printr-o abordare constructivă, uh, toată lumea are de câștigat pentru că schimburile comerciale sunt extrem de importante. Mulțumesc. Domnul Iurgica de la ECR. Thank you. The latest Council recommendation memo on the economic policy of the Politicile economice din zona euro sugerează că o creștere potențială în zona euro rămâne uh, scăzută și oricum sub uh, nivelul pre-criză. Riscul ca zona euro să treacă uh, printr-o lungă perioadă de creștere slabă și creștere uh, și productivitate slabă. Se vorbește mult despre Green Deal acum, dar pe termen scurt asta înseamnă cheltuieli mai mari, fără uh, un randament corespondent uh, crescut, cu uh, riscuri pentru uh, productivitate. Iată de ce e urgent să implementăm reformele structurale obișnuite pentru a stimula creșterea cât mai aproape de nivelurile pre-criză. Vedem că adesea recomandările specifice pentru țara ale Comisiei sunt ignorate, iar experiența cu Comitetele Naționale pentru Productivitate nu aduc uh, ameliorări uh, sau uh, reforme implementate. De exemplu, Spania, uh, Franța se luptă cu implementarea unor reforme în piața forței de muncă, inclusiv în țara mea, în Slovacia, guvernul a reușit să distrugă uh, durabilitatea de termen lung a sistemului de pensii. Întrebarea mea este cum veți spori motivația în rândul statelor membre pentru a accelera implementarea reformelor structurale și să preveniți uh, un, un efect advers. Știu că e dificil, dar vă rog să încercați să-mi răspundeți. Mulțumesc foarte mult, uh, stimată domnule deputat. Aș spune că prin întrebarea dumneavoastră nu doar lansați o întrebare, ci de fapt ați și răspuns uh, într-un fel. Pentru că atunci când vorbim de creștere potențială, faptul că încă ne confruntăm cu un nivel mai mic decât cel dinainte de criză și când vorbim de productivitate, suntem cu toții extrem de preocupați cum să sporim uh, standardele de viață, uh, salariile uh, cetățenilor noștri. În termen de abordare normativă, o creștere salarială ar trebui să meargă mână în mână cu o creștere a productivității. Ținând seama de rezultatele politicilor monetare și fiscale în statele membre și la nivelul UE, sigur că ar trebui să ne concentrăm pe reformele structurale, politicile și măsurile structurale. Întrebarea justă e cum să putem stimula mai departe uh, creșterea, cum să facem mai atractive reformele structurale, pentru că știm că acestea implică întotdeauna schimbări și consecințele nu sunt doar de natură economică, ci um, și un element de politică economică foarte important. Iată de ce apreciez că ați ridicat această problemă a programelor de susținere a investițiilor și reformelor. Discutăm aceste lucruri am menționat acest lucru în introducerea mea. Pe de-o parte aveți componenta de instrumente bugetare pentru convergență și competitivitate în zona euro, dar și pe bază voluntară pentru uh, țările REM2, dar chiar și pentru cei care nu fac parte din zona euro. Există măsuri suplimentare, un instrument extrem de stimulant pentru uh, reforme uh, legat coate de investiții. Uh, Deci e nevoie de o abordare comună uh, statele membre. Dacă nu iau măsuri structurale, nu ne putem uh, aștepta să obțină creștere spectaculoasă. Ne uităm la bugetul 2020-2021, nu, ne uităm la întregul cadru financiar multianual pe șapte ani și temele de creștere potențială uh, vor rămâne de actualitate pentru mult timp. Mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc și pentru uh, pistele de răspuns pe care le-ați lansat. Cred că noi toți ar trebui să lucrăm împreună în a a um, spori conștientizarea uh, rândurile statelor membre Ehm, și vis-a-vis -vis de publicul larg al cetățenilor europeni trebuie să le explicăm că reformele structurale sunt eh, pasul evident. Urmează Sigrid Mureșan, partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, bun venit în Parlamentul European și din partea mea. Vă felicit pentru modalitatea durabilă eh, în care uh, economia Croației, sub ghidajul dumneavoastră și al guvernului dumneavoastră, a reușit să-și reducă datoria publică, cum ați explicat, aveți o creștere stabilă și, de asemenea, foarte important, uh, un șomaj în scădere. Am două întrebări, domnule ministru. unu. Instrumentele bugetare pentru convergență și competitivitate și reformele de care tocmai vorbeați. Am avut dezbateri foarte lungi și complicate aici în PE despre finanțare, uh, participare și guvernanță în aceste mecanisme și prima mea întrebare este finanțarea celor două. Sigur că dacă vrem instrumente ambițioase și finanțarea trebuie să fie adecvată. Știm cu toții propunerea uh, uh, făcută de președinția finlandeză începe și de CFM-ul, dar v-aș întreba pe dumneavoastră care credeți că e nivelul adecvat de finanțare pentru aceste două instrumente. Al doilea rând, când vă așteptați să obțineți un acord pe finanțarea acestor două instrumente? Ținând cont de CFM. Apoi, care sunt oportunitățile pe care le vedem în Green Deal? Ați vorbit deja de nevoia de a susține creșterea în Europa și atunci v-aș întreba cum vedeți în acest context uh, Green Deal și uh, mecanismul de uh, ajustare, cât de ambițios ca volum ar trebui să fie, ce a propus Comisia, e de ajuns sau nu? Și mai ales cum aceste instrumente vor putea fi folosite pentru a susține creșterea economică în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! În ce privește uh, susținerea reformei, sau părți semnificative al acestea. Discuțiile sunt în curs. Știți prea bine că sunt parte integrantă a dezbaterilor mai generale CFM. Noi, ca președinție, pe această temă, la fel ca și pe altele ce au legătură cu CFM, așteptăm ghidajul politic, orientarea politică și cadrul care să fie făcut public, așa încât să ne putem mișca. Noi astăzi nu putem să luăm un angajament relativ la calendar, însă ce e important pentru dumneavoastră ca Parlament European și special pentru Comisia dumneavoastră este să fim cu toții pregătiți. Și odată ce semnalul politic va fi dat, Uh, vom vedea uh, acțiunile care se impun, inclusiv tehnice, examinarea eventual articol cu articol sau pe segmente. Uh, vom putea lansa deci aceste acțiuni. Deocamdată însă e cam tot ce pot să vă spun, așteptăm un semnal. Acum, ce privește Green Deal, ieri, la primul ecofin al anului, primul ecofin al noului Consiliu, am avut această discuție și ea a fost foarte constructivă, foarte fructuoasă, dar e mult prea devreme, mult prea devreme. Comisia și statele membre au avut un schimb de opinii și cred că la început de nou mandat, iată, avem o temă foarte importantă în, ca un atu și, cum arătam și ieri, nu avem doar luni, ci chiar câteva ani în față până când să găsim un acord încurunat de succes. Noi, ca președinție, însă, am exprimat asta și ieri la Consiliu, repet, cum suntem cu toții gata să inițiem și să participăm, să organizăm oricâte dialoguri ar fi necesare la nivel de Consiliu, la nivel tehnic, așa încât în mod adecvat să putem răspunde acestei tematici. Mulțumesc! Acum Paul Tang de la SCD. Luck in the next half year. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Marici. Vă doresc mult succes în următorul uh, semestru. Uh, da, uh, știm că în ceea ce privește raportarea de la țară la țară, Austria și-a schimbat poziția și ar trebui să existe o majoritate calificată de votare la Consiliu. Președinția finlandeză a înaintat o propunere revizuită, luând în considerare avizul juridic Uh, al serviciului uh, Consiliului, care ar trebui să fie un fundament bun pentru dezbaterea uh, textului. Cred așadar că este esențial să se reintroducă acest subiect pe ordinea de zi a Consiliului, cu atât mai mult cu cât s-a Uh, găsit uh, chiar un model pentru raportarea fiscală și cred că mai mult de 20% uh, dintre marile companii deja au adoptat acest model, deci ar trebui să vă grăbiți, aș spune. Care sunt pașii următori pentru președinția dumneavoastră în acest dosar important? Știm că a fost discutat la Consiliul ECOFIN recent. Mulțumesc, stimate eurodeputat. Subiectul uh, a fost ridicat din nou recent, aș spune și eu, deși dacă îmi permiteți uh, câteva um, comentarii pentru a mă asigura că înțelegem cu toții pe deplin uh, subiectul. Autoritățile naționale, naționale de impozitare deja au făcut schimb de informații cu privire la impozitarea întreprinderilor în conformitate cu directiva privind cooperarea administrativă. Cu toate acestea, acum se re aduce în discuție uh, accesul publicului la aceste informații. După cum știți, cu toții ne aflăm uh, într-un, uh, într într-un stadiu avansat al lucrărilor pe acest subiect la Consiliu, însă dat fiind temeiul juridic care este controversat, noi, președinția, sigur că vom investi toate eforturile Uh, pentru a colabora îndeaproape cu statele membre pentru a identifica posibile soluții care să ne permită să avansăm în acest dosar. Dar deocamdată, din perspectiva pe care o știți foarte bine, am ajuns la acest nivel unde avem acest element controversat al temeiului juridic uh, și uh, trebuie să găsim o modalitate de a face progrese. Dar, cum am spus, noi uh, ne vom focaliza pe dialogul cu statele membre și cu celelalte instituții pentru a încerca să găsim o soluție care să permită înaintarea acestui proces. Știți, uh, uh, compania Shell, care este inamicul meu preferat în țara mea, în Olanda, folosește acest sistem uh, al raportorii uh, de la țară la țară. Știm că nu plătesc uh, impozite în Olanda. Deci, și cred că se, se produc schimbări și acesta este momentul să acționăm. Când spuneți că vom coopera cu statele membre, ce înseamnă asta? Veți face presiuni? Veți încerca să obțineți un succes în acest domeniu în șase, următoarele șase luni? Sau veți încerca să faceți din nou toată munca de bază? Da, după cum am spus, în ceea ce privește elementul temelului juridic, acesta nu iese nici, nu ține nici de responsabilitatea noastră, nici nu iese la latitudinea noastră să uh, luăm o decizie finală, dar uh, în momentul în care există două interpretări opuse ale schimbărilor în tratate, ideea este tocmai aceea de a stimula dialogul între cele două părți, pentru că, fără îndoială, uh, suntem uh, conștienți de situație și, de fapt, acesta este, acest text este din pachetul pe care îl uh, examinăm la Consiliu deja de mai mult timp, pachetul privind uh, nivelul global al impozitării, luând în considerare um, și uh, nivelul BEPS al OCDE, uh, deci e o discuție mai amplă de guvernanță în domeniul uh, fiscalității, nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și dincolo de frontierele Uniunii. Și deci în calitatea noastră de președinție vom face tot ce putem în acest uh, sens. Mulțumesc. Billy Kelleher de la Renew. Mulțumesc. Și eu vreau să vă doresc uh, dumneavoastră și președinției croate toate cele bune. O întrebare referitoare la Pactul de Stabilitate și Creștere. Comisia face acum o revizuire a acestui proces, va anunța rezultatul la sfârșitul lunii, deci la următoarea reuniune ECOFIN probabil veți avea ocazia să discutați parametrii acestui proces de revizuire. De ce ridic acest subiect. În contextul președinției dumneavoastră și a ambiții, ambițiilor despre care ați vorbit, o Europa care să se dezvolte, e clar că există economii în Europa care sunt în dificultate, creșterea nu este uh, aceea la care ne-am fi așteptat și acest lucru are uh, implicații asupra uh, investițiilor în educație, sănătate, um, educație asupra ocupării. Și deci în acest proces de revizie vorbim despre stabilitate, dar nu se prea pune accentul pe partea de creștere. Vreau să știu dacă această revizuire va fi una imparțială, va analiza în profunzime impactul pe care pactul de stabilitate și creștere îl are asupra politicilor monetare și fiscale ale zonei euro și Uniunii Europene, dar mai mult decât atât, pentru ca economiile să poată să investească nu în cadrul uh, Uh, cheltuielilor uh, anuale, ci pe partea de capital, deci investiții pe termen lung în educație, cercetare, dezvoltare, inovare, în infrastructură, în domenii unde poate există deficite pe partea de capital în economie, deci unde e nevoie de capital. Um, și uh, din partea grupului meu, dar și din perspectivă personală, uh, vă exprim o îngrijorare. Acest lucru ar putea să restricționeze capacitatea economiilor individuale de a investi uh, acolo unde există nevoie de capital pe termen lung. Și având în vedere schimbările demografice dramatice din Uniunea Europeană, populația noastră e în curs de îmbătrânire, trebuie să începem să planificăm strategic pentru orice posibilitate posibilități, uh, orice uh, se va putea întâmpla pe viitor. Așadar, în analiza pe care o veți face pactului de stabilitate și creștere, veți lua în considerare parametrii mai ampli, nu doar cei care țin de politica monetară și de cheltuieli uh, guvernamentale, ci și uh, parametrii mai ampli referitor la investiții în proiecte pe termen lung în zona euro și în economiile europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule eurodeputat. Da, întrebarea se leagă foarte strâns cu o întrebare, uh, de o întrebare uh, la care am răspuns deja mai devreme um, și am să-mi uh, completez acum răspunsul. Este o întrebare oportună, într-adevăr, pentru că acestea sunt provocările cu care ne confruntăm cu toții. Am spus în cuvântul meu introductiv că avem creștere, dar această creștere este în curs de încetinire, mai ales în 2018 încoace și uh, avem în minte foarte clar uh, criza și am tras niște învățăminte de pe urma acesteia și sper că în cele din urmă Comisia, pentru că în acest moment eu nu pot, nu am de unde să uh, am răspunsuri la anumite dintre întrebările dumneavoastră, deci trebuie să vedem în februarie, când va fi publicat raportul, vom vedea ce va conține el și atunci vom continua dialogul pe acest subiect. Uh, la april, în aprilie vom avea un consiliu informal ECOFIN la Zagreb și vom pune pe ordinea de zi și acest subiect pentru a continua dialogul, dar toate elementele pe care le-ați menționat sunt uh, absolut relevante. Uh, stabilitatea macroeconomică este o premiză uh, Uh, pentru creștere, dar nu este suficientă în cele din urmă. Deci trebuie să luăm în considerare și activitatea de investiții, nu doar investițiile publice, ci și cele private în Uniunea Europeană și în statele membre. Dar, uh, uh, din nou, având experiența crizei care a avut și o dimensiune fiscală, nu putem să neglijăm elementele și efectele uh, la nivelul fiscal. De aceea, pachetul de două măsuri și pachetul de șase măsuri sunt amândouă relevante. Și vă reamintesc discuții pe care le-am avut deja la nivelul Consiliului atunci când am spus că e nevoie să îmbunătățim uh, procesul de partajare a informațiilor și de uh, informare a cetățenilor noștri, care trebuie să-și dea seama că nu e vorba de rate de creștere de un an sau de uh, doi ani, uh, e nevoie de uh, un element de creștere potențială pe termen lung, ce, elemente care nu sunt ușor de explicat oamenilor, dar care în cele din urmă sunt foarte importante. De aceea apreciez nu doar întrebarea dumneavoastră, ci și uh, întrebările uh, Um, precedente care ne atrag atenția că în paralel cu aceste procese trebuie să punem foarte mult accentul pe uh, reformele uh, structurale care să susțină acest potențial de creștere al economiilor europene. Dar în orice caz uh, așteptăm acest raport și potențiale propuneri de um, uh, reformulare sau modificare a regulamentului și uh, propuneri care vin în cadrul uh, celor două pachete de care vorbeam. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor este domnul Maldechine de la PP. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că îmi dați ocazia să fac și eu câteva comentarii. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsurile dumneavoastră și acum o să trec la limba mea maternă. programă Mulțumesc. Atunci când ați făcut prezentarea programului președinției dumneavoastră, ați declarat că veți uh, căuta să obțineți un acord echilibrat cu privire la uh, programul, uh, la cadrul financiar multianual politica de coeziune și politica agricolă definite în tratate contrazic în momentul de față realitatea nevoii de a finanța noile programe. Ați vorbit uh, despre acestea în programul dumneavoastră, politica de securitate, securitate socială, educație. De asemenea, ați uh, spus că planificarea pe termen lung trebuie să fie bazată pe o disciplină bugetară și pe finanțarea priorităților europene. Tot acestea sună foarte bine. Însă, obiectivele declarate de Uniunea Europeană vor putea fi atinse numai dacă în primul rând se, cresc, se crește finanțarea, deci dacă găsim o finanțare suplimentară sau dacă redistribuim uh, fondurile uh, pentru politicile care sunt necesare, cum ar fi educația, luând bani de la agricultură. În țara mea, Lituania, uh, oamenii sunt foarte nemulțumiți de scăderea finanțării, mai ales în domeniul agricol. Știm că lobbyștii din agricultură sunt printre cei mai puternici din Europa, sunt uh, cei mai influenți din Uniunea Europeană noile state membre, în Europa de Est, uh, ei au și o implicare politică foarte puternică. Prin urmare, Întrebarea este cât succes veți avea în punerea în aplicare a obiectivelor dumneavoastră ambițioase. Și vreau să vă întreb foarte clar, veți susține poziții pragmatice și vă veți delimita de Uh, această declarație de a obține ceea ce doriți cu orice preț sau veți uh, pune accentul pe principii și veți susține reformele și schimbările pe care le-ați uh, menționat, care din punctul meu de vedere sunt mai puțin ambițioase decât ar putea fi. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă eurodeputat, pentru observații și pentru întrebări. Așa cum am răspuns deja atunci când am vorbit despre uh, reformele care trebuie să susține programe de investiții, um, la fel pot să vă răspund și uh, întrebării dumneavoastră specifice referitoare de nivelul sectorial al următorului cadru financiar multianual, CFM. În momentul de față așteptăm orientarea politică, pentru că dezbaterea este în curs la nivelul Consiliului European și printre uh, șefii de state și de guverne, sunt convins că anumite chestiuni specifice, inclusiv cele pe care le menționați, vor fi discutate și ca rezultat vom vedea uh, niște propuneri și niște orientări pe care le așteptăm. Uh, până atunci, noi, președinția, și e important să știți și dumneavoastră asta, e bine, noi suntem pe deplin pregătiți să facem pașii următori odată ce vom primi orientările politice. Uh, și același lucru se aplică și noilor uh, fonduri despre care veniți. Uh, vă referiți poate și la structura resurselor proprii uh, și toate acestea intră sub aceeași umbrelă. Mulțumesc! Mulțumim! Marek Belka acum, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc! Domnule ministru Marici, S-a vorbit deja despre Uniunea Bancară, mai concret despre consolidarea Uniunii Economice și Monetare. Ei bine, care este esența problemei aici? Este impasul actual pe care îl vedem în dosarul uh, uh, garantării depozitelor. Întrebarea este, intenționați să găsiți noi idei pentru a ieși din acest impas, să găsiți uh, o cale de a ajunge la un compromis între țările care pun accentul pe uh, mutualizarea riscurilor și, uh, de cealaltă parte, cei care doresc să reducă riscurile. Aveți vreo idee cum anume ați putea aborda această problemă? Poate veți căuta noi idei în, uh, în acest uh, dosar. Și a doua întrebare mai specifică se referă la Croația. Salut decizia Croației de a adera la zona euro. Unul dintre criteriile uh, dintre criterii este de a intra în mecanismul cursului de schimb 2 pentru 2 ani moneda dumneavoastră, cuna, um, a fost deja legată de euro, deci nu ar trebui să fie o problemă. Dar există o problemă, pentru că normele uh, mecanismului cursului de schimb 2 um, presupune niște restricții mai importante decât uh, cele aplicate de uh, Banca Centrală Croată până acum. Nu vă temeți că în cadrul mecanismului cursului de schimb 2, RM 2 moneda dumneavoastră va fi supusă unei volatilități mai mari? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimate eurodeputat. În ceea ce privește uh, garantarea depozitelor EDIS și Uniunea Bancară, vreau să repet că suntem pregătiți uh, să avem acest dialog la nivelul Eurogrupului împreună cu Consiliul pentru ca, așa cum ați spus pe bună dreptate, să uh, deblocăm acest impas în care ne aflăm în momentul de față. Însă, între timp, uh, se reexaminează cei doi piloni ai Uniunii Bancare uh, și ne așteptăm cu toții la progrese în dosarul EDIS. Așadar, situația cred că este una pozitivă. Există uh, o înțelegere uh, comună a multor elemente, dar sigur că acest dialog trebuie să continue. În ceea ce privește moneda euro versus cuna, uh, moneda noastră națională și uh, uh, RM2, mecanismul cursului de schimb, da, cunoașteți foarte bine situația din Croația și a uh, politicii noastre privind cursul de schimb. Uh, aceasta de când a fost intrusă moneda acuna, în 93-94 avem această politică, așadar de iure avem uh, un curs de schimb um, relativ, dar de fapt, de facto, acesta este totuși destul de uh, puternic uh, fixat. Uh, Uh, deci, fluctuațiile au fost destul de limitate în ultimele decenii și jumătate. Dialogul pe care îl purtăm cu Banca Națională, aceasta este o autoritate de monitorizare uh, independentă în Croația, dar am discutat cu ei și ne-au spus că în momentul de față este imposibil să speculăm uh, la nivel de cifre cum anume va, va evolua cursul de schimb în momentul tranziției, dar nu ne așteptăm să existe fluctuații majore ale monedei noastre. Și periodic, înainte de perioada de recesiune, am văzut uh, deviere ale monedei uh, în fiecare an, în timpul verii, din cauza veniturilor din turism și a investițiilor străine directe. Am văzut întotdeauna uh, presiuni pentru aprecierea monedei, spre deosebire de restul anului în care procesul acesta se liniștea. Acest lucru, în pofida așteptărilor, nu s-a schimbat foarte mult în perioada de recesiune și nici până astăzi. Deci Banca Națională a Croației um, ia în mod activ uh, măsuri de piață și folosește instrumente pentru a apăra stabilitatea uh, monedei noastre și, uh, având aceste experiențe, nu ne așteptăm la fluctuații uh, majore în uh, perioada în care vom fi parte din mecanismul cursului de schimb. A, vreți o întrebare suplimentară? Nu, nu prea avem timp. Da, știți, eu voiam să spun că în cazul Croației, această cerință de a intra în RM2, de fapt, nu prea are logică. Mulțumesc. Bine, mulțumim. Acum, domnul Iacheliunas. Again for this uh, opportunity uh, to talk uh, on uh, more complex issues. Discutăm uh, teme mult mai complexe, iată, nu doar cele economice, ci și tendințe demografice, ca să nu mai vorbim de uh, conflictele, crizele, migrația ca nou stat membru, Croația alături de Letonia și altele, uh, experimentează cu, uh, trece prin experiența unei îmbătrâniri a populației și a exodului de creere tinere. Uh, atunci, sigur că se pune problema durabilității pe termen lung în termeni economici. Poate că ați propus deja anumite măsuri de atenuare specifice. Ați putea oare elabora un pic pe această temă? și în relație cu noul CFM, poate că nu Croația, dar alte state membre relativ noi trec printr-o reducere a fondurilor structurale, coeziune și altele în conexiune cu tendințele demografice care vor continua, deși sunt în schimbare pe aici, pe acolo, în anumite țări. Lituania, pentru prima dată după zeci de ani, cunoaște o creștere, oarecare creștere, dar în multe uh, situația e blocată. Schimbarea parametrilor de cofinanțare ar putea oare aduce uh, probleme sau soluții economice. Deci, repet, în tot acest context descris, care ar fi um, măsurile de atenuare la care vă gândiți? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Într-adevăr, Salut uh, comentariul și întrebarea dumneavoastră despre demografie. Sunt sigur că toate țările baltice și țările din uh, sud-estul Europei, inclusiv Croația, au căutat la nivel național, în mod individual, să găsească răspuns la aceste provocări. Acum, ideea noastră de a lansa această temă la nivel de Consiliu ține de faptul că avem nevoie de o înțelegere comună. Nu putem spune că vom avea o abordare uh, unanimă dar măcar merită să o discutăm împreună. Sigur că nu avem o baghetă magică nici la nivel național, nici la nivel de UE, care să poată imediat să rezolve toate aceste teme. Aș spune că provocările demografice și tot ce ține de fiscalitate, uh, pensii, sistem de sănătate, securitate socială depind de uh, voința Uh, și de uh, înțelegerea nevoii de reforme structurale și de adaptarea tuturor acestor sisteme. Orice am face nu e de ajuns și tocmai de aceea revenind la uh, creșterea potențială, respectiv creșterea reală, mai multe locuri de muncă, scăderea șomajului, noi locuri de muncă sunt elemente cheie de răspuns, elemente suplimentare la această întreagă dezbatere. Motivația uh, pentru noi, la nivel de Consiliu, este uh, să mergem cu această temă înainte, inclusiv uh, comisara croată, tot ce ține de demografie, deține în portofoliu aceste uh, competențe, vom stimula toate aceste acțiuni și sunt sigur că vom avea nu doar susținerea țării dumneavoastră și a țărilor vecine, ci susținerea întregii Uniunii Europene, pentru că e o temă extrem de importantă și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim! Acum avem o solicitare de intervenție catch the eye din partea lui Robert Rowland, neafiliat. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. E o plăcere să vă revăd. Vă salut, domnule ministru. Este impresionantă capacitatea noastră de înțelegere a temelor de care vă ocupați. Eu adesea evoc aceeași temă în, în aceste întâlniri. Este impactul negativ al Uh, economisirii negative. Mă preocupă foarte mult uh, uh, rata negativă de dobândă pe economii. Cum știți, banii costă ca să poți opera într-un sistem capitalist, iar aici vedem că se întâmplă două lucruri. Pe de-o parte, nu permitem pieței să uh, facă curățenie. Avem companii de tip zombie, iată, în Japonia. Și apoi uh, băncile nu sunt încurajate să împrumute și atunci nimeni nu e dispus să-și ia riscuri. Trăim în niște vremuri fără precedent. Vedem o bifurcație, practic, între uh, prețul bunurilor și se ajunge foarte ușor la bule de preț eu peste o săptămână am să mă întorc la jobul meu de manager într-o bancă și un lucru pe care am să-l analizez tocmai sunt parametrii de risc în Europa și uh, grupul ID și ECR au făcut comentarii foarte inteligente despre uh, asigurarea uh, depozitelor și una bancară și vreau să întreb uh, Apropo de fondul unic de rezoluțiune, vorbim de aproximativ 55 de miliarde. Dacă ne lovește o altă criză, e această cifră suficient de mare? Ce mai putem face pentru a proteja Uniunea Europeană? pentru noi, Marea Britanie, noi nu dorim ca vecinul nostru cel mai apropiat să treacă printr-o nouă criză, precum cea din 2008, unde a fost un șoc economic uriaș și deflație teribil de mare, chiar și în țări mici precum Croația. Iată de ce e imperativ, din punctul meu de vedere și al meu și al țării mele, ca moneda euro să nu se bazeze prea mult sau în mod excesiv pe politici monetare, acum că ratele dobânzilor sunt negative în jur de 4% se situau aceste rate de dobândă uh, la anterioara criză. Dar a, a, pur și simplu a scoate bani din tiparniță e o iluzie. Sper că sunteți de acord cu mine, cum s-a și întâmplat. Iată problemele cu care eu mă confrunt și aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă în uh, mandatul dumneavoastră președinte al Consiliului, dacă veți promova o opțiune um, cu mai multă libertate a pieței, cum o numesc eu, pentru a stimula competitivitatea, um, pentru a avea reforme care să uh, uh, suplimenteze depozitele, să stimulați investițiile și să permiteți oamenilor până la urmă să-și asume mai multe riscuri. Cu acest uh, Green New Deal, practic, ne bazăm Uh, pe un fel de mană cerească, un deus ex machina care să rectifice creșterea extrem, extrem de lentă în Europa. Proiectul verde, proiectul ecologic, aduce uh, prejudicii pe termen scurt, cum am văzut în Germania cu industria uh, automobilelor, uh, și e o tendință care pe mine mă preocupă. Vă mulțumesc că mi-ați acordat 3 minute 45 pentru intervenție. Acum, domnul ministru, are doar 2 minute pentru a vă răspunde. Am să încerc să fiu cât mai succint. Într-adevăr că uh, profilul dumneavoastră profesional uh, reiese din tot ce uh, ați prezentat. Aș răspunde o parte a întrebării dumneavoastră în capacitatea mea de ministru de finanțe în Croația mi-am asumat această responsabilitate într-o vreme în care Croația plătea peste 300 de, uh, cu peste 300 de puncte uh, mai mult în termen de obligațiuni. Astăzi, când am ajuns uh, la cifre negative, am reușit acum câteva săptămâni um, și când luăm situația bugetară, când plătești ca dobândă 3,5% din PIB, în niciun caz uh, prioritatea ta cheie nu e să reduci nivelul uh, dobânzilor. Vrei să-ți ameliorezi bugetul și să traduci acest uh, efect și în economie, pentru că până la urmă datoria suverană se traduce în felul în care funcționează întreprinderile și familiile. Dar Practic, n a uh, întrebat, uh, la fel ca dumneavoastră, ce se întâmplă cu dobânzile negative. Acum, revenind la poziția mea de președinte a Consiliului, sunt convins că astăzi suntem într-o formă mult mai bună, într-o situație mult mai bună, în ciuda unor probleme pe care le-ați ridicat de asemenea atunci când uh, există dobânzi negative, e clar că ne îndreptăm spre o nouă criză. Am văzut asta în țara noastră, în alte țări. La noi, de exemplu, piața imobiliară din nou crește în mod periculos. Avem coasta Adriaticii, capitala, regiuni foarte cerute. Dar în dezbatere, prin acțiuni, noi ca președinție suntem gata să discutăm de aceste lucruri, uh, inclusiv împreună cu Banca Centrală Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, președinte, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care le-ați oferit. O pauză doar de un minut înainte de a trece la următorul punct pe ordine de zi. Mulțumesc! late. And, um, So please, if you could take a seat because Vă rog să luați uh, loc pentru că avem deja o mică întârziere. So, now we are about to start the public Vom începe um, audierea publică pentru persoana candidată uh, pentru a ocupa uh, postul de președinte al autorității bancare europene. Este vorba de este vorba de domnul Jerry Cross, care urmează să devină noul director executiv al Autorității Bancare Europene. Îi spun bun venit domnului Cross. S-a eliberat această funcție ca urmare a demisiei domnului Adam Farkas, în data de um, 14 ianuarie 2020. În 14 ianuarie 2020, Autoritatea Bancară Europeană a notificat Parlamentul European în legătură cu decizia de a-l alege pe domnul uh, Cross urma unei proceduri uh, respectate. Domnul Cross este în acest moment director responsabil pentru uh, reglementarea financiară, um, riscuri și politică la Banca Centrală um, din, Banca Centrală din Irlanda și um, are toată um, mm, pregătirea profesională necesară pentru a ocupa această funcție. Audierea este organizată în contextul articolului 51 al regulamentului care guvernează funcționarea autorității banc- bancare europene, prin care se cere confirmarea de către Parlamentul European. Mandatul este de 5 ani și poate fi extins odată. Audierea va fi organizată după cum urmează. Vom avea o declarație introductivă din partea candidatului de maxim 8 minute, după care vom avea um, runde de întrebări și uh, răspunsuri, câte 4 minute, un minut dedicat întrebării și 3 minute răspunsurilor. Vom uh, recurge la sistemul DOND pentru a determina ordinea întrebărilor puse de diferitele grupuri politice și dacă vom avea suficient timp la dispoziție, vom avea și întrebări spontane. Domnule Cross, aveți cuvântul. Doamnă președintă, stimați uh, eurodeputați, mă bucură faptul că pot participa astăzi la această audiere, mulțumită activității acestei comisii, printre altele. În urmă cu noi ani a fost instituită Autoritatea Bancară Europeană pentru a răspunde crizei financiare. Este o instituție cu un rol important pentru a uh, se ocupa de consecințele crizei respective. Este o activitate care trebuie să continue. Uh, sistemul bancar european trebuie să funcționeze în mod sănătos, în mod echitabil, sprijinind uh, economia europeană și uh, clienții acesteia. Pentru a atinge aceste obiective, Uh, EBA are nevoie de o conducere de vârf, uh, directorul executiv are nevoie de o viziune strategică, de uh, capacități, de calități personale pentru a se achita de mandatul respectiv. Sub conducerea mea, Autoritatea Bancară Europeană va respecta următoarele priorități, furnizarea și respectarea unei reglementări de mare calitate. Trebuie să definitivăm cadrul de, de supraveghere a băncilor Uh, după criza uh, financiară și normele Basel III reprezintă un punct de plecare foarte bun din acest punct de vedere. Autoritatea Bancară Europeană trebuie să vegheze la și să nu permită diluarea cadrului de reglementare impus după criza financiară. În contextul Brexitului trebuie să evităm orice oportunitate de arbitraj în domeniul reglementare care ar submina piața unică europeană. De asemenea, proporționalitatea este extrem de importantă pentru o bună reglementare, reflectând uh, complexitatea uh, riscurilor cu care se confruntă instituții de mari dimensiuni, respectiv de mici dimensiuni. Um, regulamentul și directiva privind uh, cerințele de capital cu numărul 4 sunt foarte importante pentru a reduce sarcina cu, care se confruntă băncile și instituțiile financiare de mici dimensiuni. Foarte importantă va fi de asemenea implementarea uh, directivei și regulamentului privind uh, redresarea și rezoluția bancară și definitivarea Uniunii Bancare. În al doilea rând, îmbunătățirea încrederii uh, și a credibilității este nevoie ca nivelul credibilității și a încrederii în sistemul bancar să crească pentru ca sistemul bancar să răspundă necesităților uh, economiei europene și a mm, consumatorilor europeni, trebuie să uh, țină cont de interesele uh, acestora, în primul rând. Trebuie să țină cont de interesele tuturor părților interesate, să facă ceea ce este corect, nu doar ceea ce este uh, permis din punct de vedere legal. Deci o mai uh, bună cultură a încrederii în sistemul bancar trebuie uh, definitivată și, de asemenea, trebuie să existe încredere în, uh, condu- în uh, directorii bancari. Și autoritatea bancară europeană trebuie să facă mai mult pentru a îmbunătăți um, calitatea supravegherii în Uniunea Europeană drept, uh, pentru acest lucru trebuie să tragă la răspundere și să, uh, să-și tragă la răspundere proprii membri și să impună standardele de cele mai înalte. Și trebuie să tragem învățămintele necesare în urma chestiunii uh, afacerii Adam Farcaș. Și rezoluția care a fost adoptată săptămâna trecută în Strasburg va fi foarte importantă în acest punct de vedere. Împreună cu Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană trebuie să se asigură că un asemenea eveniment nu se va mai repeta pe viitor și uh, sunt sunt uh, dispus să semnez orice acord uh, privind uh, un loc de muncă viitor pe care l-aș ocupa. Apoi, în al treilea rând, combaterea activităților de spălare de bani și de finanțarea terorismului. Comisia Econ a spus că autoritățile de supraveghere trebuie să se implice mai mult. Autoritatea Bancară Europeană va susține schimbul de informații, va susține o supraveghere coerentă în uh, jurisdicțiile europene și dacă va fi nevoie, va, își va folosi propriile prerogative pentru a cere acțiuni concrete din partea autorităților competente. În al patrulea rând, tranziția înspre o economie uh, durabilă Schimbările climatice sunt foarte importante în acest moment și Comisia Econ a avut un rol uh, cheie din acest punct de vedere. O finanțare durabilă a economiei va fi extrem de importantă în următorii 5 ani și Autoritatea Bancară Europeană și sectorul bancar vor avea un rol important din acest punct de vedere. Um, contextul schimbat din punctul de vedere al unei economii durabile trebuie să se regăsească și în programul de lucru la Autorității Bancare Europene. Și în al cincilea rând, inovarea tehnologică. Evoluțiile tehnologice pot aduce pot, uh, beneficii potențiale sectorului bancar și consumatorilor, însă nu putem ignora care sunt și uh, riscurile potențiale. Autoritatea Bancară Europeană a avut un rol de lider din acest punct de vedere, un rol pe care ar trebui să-l continue. În ceea ce privește factorii care ar permite autorității noastre să aibă succes. În primul rând, angajații săi din uh, Autoritatea Bancară Europeană. La Autoritatea Bancară Europeană lucrează 200 de angajați care trebuie să lucreze foarte bine, să fie motivați, să simtă că sunt prețuiți și uh, respectați. Diversitatea trebuie să crească în uh, autoritatea noastră și, uh, pornind de la experiența pe care am acumulat-o în Banca Centrală Irlandeză, cred că voi reuși să îmbunătățesc toate aceste chestiuni și în autoritatea bancară europeană. În, al, în, de asemenea, uh, relațiile autorității bancare europene cu uh, sectorul bancar trebuie să se îmbunătățească. Comunicarea, transparența trebuie să se îmbunătățească din punctul meu de vedere și vă asigur de angajamentul meu în acest sens. În al treilea rând, resursele financiare. Voi menține o strictă disciplină bugetară și provocarea cheie pentru conducerea ABE va fi stabilirea priorităților necesare, folosirea eficientă a personalului și a tehnologiilor existente. Și câteva cuvinte de, despre mine. Din 2015 fac parte din conducerea Băncii Centrale din, din uh, Irlanda, unde am condus o echipă de mai mult de 80 de oameni care se ocupă de diferitele tipuri de risc. Banca Centrală din Irlanda se a trecut printr-un proces de transformare în urma crizei financiare și sunt puternic angajat să respect, să ating obiectivele politice trasate de Uniunea Europeană. Pe lângă experiența din autoritățile naționale, timp de patru ani m-am ocupat la Comisia Europeană de implementarea pachetului Basel II, am făcut parte, uh, sunt, uh, fac parte și din uh, EIOPA, de exemplu, am uh, lucrat atât în organizații publice cât și cele din sectorul privat și în cariera mea am fost, uh, m-am orientat întotdeauna după uh, principiul că activitățile din sectorul financiar au consecințe directe asupra binelui public și asupra societății în general și dacă nu respectăm uh, normele care există în acest domeniu, nu facem decât să dăunăm uh, opiniei publice și interesului general. Uh, eu sunt convins că dacă voi ocupa această funcție, voi aduce o plus valoare instituției, instituției autorității bancare europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Marc, are cuvântul Marcus Ferber din partea PP, primul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule Cross, voi vorbi în limba germană, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc pentru această prezentare introductivă. Bine ați venit, aș avea două întrebări scurte. În primul rând, în ultima perioadă am văzut că între Autoritatea Bancară Europeană și Mecanismul Unic de Supraveghere a apărut un fel de concurență nesănătoasă Um, care este cea mai strictă instituție care reușește să inventeze cele mai uh, stricte teste de rezistență, de exemplu. Cum considerați că veți putea colabora mai bine cu mecanismul unic de supraveghere, respectând mandatul care a fost trasat autorității bancare europene? Apoi o altă chestiune care mă interesează. Eu m-am, eu m-am ocupat de Uh, noua directivă privind serviciile de plăți și cu, în dosarul respectiv, Autoritatea Bancară Europeană s-a comportat mai degrabă ca un uh, lobbyist al uh, instituțiilor bancare și nu de autoritate independentă care, pentru care și interesele consumatorilor sunt importante. Deci cum vă veți asigura ca pe viitor autoritatea dumneavoastră să aibă o atitudine neutră astfel încât toată lumea să poată prof- profita de potențialul adus de digitalizare, inclusiv în domeniul plăților? în ceea ce privește mm, relația între Autoritatea Bancară Europeană și Mecanismul Unic de Supraveghere. În momentul în care acesta a fost instituit, a reprezentat un mare pas înainte, a fost un moment foarte important și, după cum am menționat deja, definitivarea Uniunii Bancare este o prioritate de vârf pentru mine personal așa cum este și pentru alte părți interesante. În momentul în care a fost înființat pentru prima dată, s-a pus întrebarea care va fi rolul autorității bancare europene și cu care vor fi relațiile acestea cu mecanismul unic de supraveghere. Și au fost uh, anumite momente dificile din acest punct de vedere. Cred că există două roluri uh, distincte și ele ar trebui să se uh, suplimenteze într-un mod eficace, și anume, pe de o parte, mecanismul de, de supraveghere este responsabil pentru supravegherea directă a instituțiilor bancare cu o importanță sistemică din Uniunea Bancară și în mod indirect de supravegherea instituțiilor bancare mai puțin importante. Autoritatea Bancară Europeană este responsabilă pentru stabilirea standardelor pentru toată piața unică și s-a achitat de acest mandat într-un mod foarte eficace în urma crizei financiare, am văzut cât de importantă a fost autoritatea bancară europeană și cât de mult s-a schimbat situația și este un lucru foarte important această axare pe piața, uni- pe piața unică în uh, paralel cu modul în care uh, manualul unic de uh, reguli a fost folosit în mecanismul unic de supraveghere. În plus, Autoritatea Bancară Europeană și-a dus contribuția și la buna funcționare a Uniunii Bancare meca- manualul unic de norme a devenit mai, uh, efi- mai simplu și din acest punct de vedere ne-am adus o contribuție importantă. Ne-am adus o contribuție importantă și din punct de vedere a standardelor, a normelor care trebuie respectate într-un proces de rezoluție, de exemplu, bancară. Deci există un grad mare de, de complementaritate între uh, mandatul uh, EBA și a mecanismului de, de, sub, de supraveghere. În ceea ce privește cealaltă întrebare, eu cred că în orice organizație, în orice instituție este important să există perspective diferite. Uh, Autoritatea Bancară Europeană se bazează pe reglementare, pe emiterea de orientări generale. E o abordare prin care sunt stabilite standarde, sunt definite normele care trebuie să fie uh, respectate peste tot în, pe piața unică, într-un mod uh, coerent și acest proces, această angajare sănă, sănătoasă, acest dialog între EBA și MUS sunt foarte importante. Desigur, există provocări, așa cum există în orice instituții, dar uh, dialogul a fost unul de succes. M-ați întrebat în legătură cu PSD2. În Banca Centrală din Irlanda, m-am ocupat de inovare și de tehnologia financiară. O parte cheie este reprezentată de înțelegerea beneficiilor aduse pentru consumatori și pentru instituțiile financiare de noi uh, inovări. Uh, trebuie să permitem uh, apariția unor uh, și maturarea unor uh, noi idei, în același timp să înțelegem că există și noi riscuri, însă trebuie să permitem economiei în general să beneficieze de pe urma apariției unor companii financiare inovatoare. Deci am avea nevoie, din punctul meu de vedere, de o abordare deschisă, neutră din punct de vedere uh, tehnologic. Mulțumesc, Paul Tang. Eșida. Mr. Cross, you mentioned... Mulțumesc, domnule președinte. Ați menționat credibilitatea și încrederea pentru sectorul bancar. Acest lucru se aplică și la Autoritatea Bancară Europeană și întrebările mele se referă la încredere și credibilitate. În primul rând, ca membru al Consiliului de Supraveghere al uh, EBA, ați fost uh, implicat uh, în decizia cu privire la domnul Farcaș. Ați fost de acord cu această decizie, inclusiv a condițiile sale care nu pot fi uh, Um, verificate sau nu se poate asigura punerea lor în aplicare și uh, care este părerea dumneavoastră despre uh, situația uh, mai amplă în ceea ce privește pe domnul Farca și implicarea sa ulterioară. În al doilea rând, doar unul din trei membri din Consiliul de Supraveghere sunt femei la Autoritatea Bancară Europeană. Sunteți uh, de acord cu principiul că pentru fiecare poziție a trebuit să se facă o nominalizare a unui bărbat și a unei femei, permițând apoi Parlamentului să ia decizia finală? Ce intenționați să faceți pentru a promova egalitatea de gen în procesul decizional în uh, materie economică? Mulțumesc, domnule Tang. În ceea ce privește situația lui Adam Farkas. În primul rând, așa cum am spus uh, în introducere, rezoluția Parlamentului European cred că este foarte importantă și cred că va avea un efect uh, transformator asupra modalității în care această manieră este percepută și abordată uh, de acum încolo. Cred că sunt aici trei aspecte ale acestei situații. Da, este o poziție foarte, de nivel foarte înalt Uh, și o trecere de la uh, zona publică la zona privată. Deci prima uh, chestiune se referă la informații, modul în care ar putea să fie utilizate informațiile pe care le poate pune la dispoziție. În al doilea rând, uh, Uh, abilitatea uh, de a exercita influență asupra celor care au fost angajați uh, de ei și cu care vor colabora pe viitor. Și, în al treilea rând, stimulentele care operează în acest sistem. Dacă există o trecere ușoară, nerestricționată din sectorul public în sectorul privat, cred că acest lucru poate să ducă la uh, stimulente perverse uh, și uh, cei din funcții publice să uh, perceapă aceste stimulente atunci când se gândesc la posibilitatea de a trece către sectorul privat. Cred că restricțiile uh, impuse domnului uh, Farcaș, uh, haideți să vorbim despre primele două. Sunt de acord că asigurarea aplicărilor este una uh, dificilă, așa cum foarte bine a spus Parlamentul European și cred că ar trebui analizată situația pentru a uh, încerca să găsim modalități de a asigura uh, aplicarea acestor condiții. În ceea ce privește chestiunea generală a unei perioade de tranziție, uh, este necesară și nu este bine definită în uh, regulamentul privind personalul în momentul de față. Se vorbește acolo despre posibilitatea impunerii unor restricții, dar cred că acum trebuie să spunem foarte clar că dacă ai o poziție de nivel înalt de funcționar public și vrei să treci în sectorul privat, sigur că depinde de sector, dar e un exemplu bun. Trebuie să există o perioadă um, în care să nu poți să faci acest lucru. Poate să fie vorba de 2 ani uh, și eu uh, pot să-mi, uh, uh, să-mi iau angajamentul de a susține această perioadă. Și uh, cred că acesta este un prim pas pentru uh, în munca pe care o avem de făcut în acest domeniu, în ceea ce privește situația uh, EBA și AFME. Permiteți-mi să spun că atunci când eu am lucrat pentru AFME, în contextul uh, încercării post-criză de a uh, restabiliza sistemul financiar. Uh, cred că este foarte, foarte important că industria a schimbat și a schimbat modul în care aborda și colabora cu legiuitorii. Și în timpul crizei a fost revelată o integrare um, îngrijorătoare și gravă uh, a uh, lumii decizionale și a lumii care era reglementată, industria, uh, aveam senzația că interesele industriei și ale uh, factorilor de decizie merg în aceeași direcție și uh, acest lucru a adus la uh, prăbușirea situației, uh, prăbușire subortată de cetățenii cei din urmă. Deci, uh, e clar că uh, a trebuit să se facă o schimbare și am avut nevoie de persoane care să își asume această schimbare. Și deci, eu mi-am asumat acest rol și am spus, dacă vrem să schimbăm lucrurile, atunci oamenii trebuie să fie pregătiți pregătiți să-și asume un comportament diferit, o schimbare de comportament în industrie. Deci relația între AFME și EBA este, în această relație este foarte important ca industria să respecte niște norme ale comportamentului corespunzător, ceea ce e foarte important și foarte important cei care lucrează pentru AFME și cei care lucrează de partea publică sau abordare care să fie proporțională, uh, sceptică, independentă, um, bine fundamentată în uh, și respectând uh, limitele funcției pe care o dețin. Nu cred că avem nevoie de mai mult de atât. În ceea ce privește diversitatea de gen, da, un element foarte important la Banca Centrală Irlandeză, diversitatea este în centrul uh, modului în care uh, operează băncile și sistemul financiar. Uh, noi avem uh, un nivel foarte ridicat de diversitate de gen. În domeniul de gen avem 60% femei, 40% bărbați și sunt uh, convins că diversitatea de gen, diversitatea de toate tipurile este foarte importantă pentru a avea cele mai bune rezultate și mă angajez cu totul în, pentru acest obiectiv. Mulțumesc. Acum Stefanie din partea Renew. Aux candidat qui font euh, largement écho am două întrebări care vin ca un ecou la cele spuse de Paul Tank. În ce privește conflictul de interese, uh, comisia noastră combate ferm și în termeni concreți conflictul de interese. Încă și joia trecută, în sesiunea plenară, Parlamentul a votat majoritatea pentru o rezoluție ECON care invită uh, EMA să uh, și uh, uh să împiedice pe domnul Farcaș să lucreze la AFMED după ce a fost președinte executiv al EBA. Rezoluția Parlamentului include poziția noastră pentru că la rândul dumneavoastră ați condus AFME patru ani, iar acum candidați la uh, direcția executivă a EBA. Ori Parlamentul European, în rezoluția sa deja trecută, subliniază acest conflict de interes privat-public uh, legat de uh, această uh, inversare a rolurilor, uh, care pot prejudicia cetățenii. Domnule Cross, ați menționat printre priorități uh, încrederea în instituție și credibilitatea instituției. De unde prima mea întrebare, într-un astfel de context, cum, în cazul dumneavoastră și în termeni concreți, veți putea îndepărta orice umbră de îndoială asupra unui conflict de interese în ce privește independența dumneavoastră și imparțialitatea dumneavoastră? În al doilea rând, aș întreba o prioritate e o mai bună diversitate, nici măcar nu vorbesc de paritate, între femei și bărbați, care uh, face parte din mandatul nostru. Ce veți face în acest sens? Uh, Contrar unui angajament luat în comisia uh, noastră, nicio candidată feminină cu competențe profesionale comparabile, în mod evident, nu a venit pentru audiere aici la noi. Domnule Cross, dacă veți deveni director executiv, care va, vor fi acțiunile dumneavoastră concrete? Pentru că nu am auzit elemente concrete în prezentarea dumneavoastră pentru a asigura diversitatea în uh, rândurile EBA. Thank you for that. Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră specifică, referitor la modalitățile prin care aș asigura credibilitatea AFME, și prin care aș evita conflictul de interese. Vreau să vă spun foarte clar, am lucrat deja de 5 ani de zile, mă rog, au trecut 5 ani de zile de când am lucrat la AFME și după cum v-am spus, această chestiune a trecerii între sectorul public și sectorul privat este o chestiune foarte importantă. Transparency International au analizat situația și au, uh, ne-au ajutat foarte mult să definim principiile. Printre principii, cred că există acela că există beneficii în uh, implicarea persoanelor în ambele sectoare, atâta vreme cât această implicare are uh, loc în mod corect. Și se sugerează o perioadă de uh, întrerupere între cele două activități, de un an, de doi ani, de cinci ani. În cazul meu au trecut cinci ani de când am lucrat pentru AFME, ceea ce uh, eu cred că uh, face să nu se mai pună problema apropierii mele potențiale de această organizație. În al doilea rând, în această perioadă am fost implicat și chiar am promovat schimbări uh, și abordări de reglementare care în mod clar nu merg mână în mână cu anumite interese ale industriei. De exemplu, în Irlanda, în ultima perioadă, așa cum știți, a trebuit să facem față Brexitului și implicațiilor sale pentru serviciile financiare irlandeze. Și aici am prim- simțit foarte multă presiune din partea tuturor părților interesate, nu doar în Irlanda, sigur. Pentru că s-a spus, ok, toate aceste filme trebuie să se mute din uh, Regatul Unit, nu ar fi mai bine să se mute la noi, n-ar fi bine să avem o abordare primitoare. Și în Irlanda eu am jucat un rol foarte important pentru a spune foarte clar că nu vom face compromisuri în ceea ce privește standardele noastre. Noi, autoritatea de reglementare, nu dorim să promovăm sau să atragem întreprinderi în jurisdicția noastră. Am avut o uh, abordare foarte transparentă și riguroasă. Dacă firmele doresc să fie reglementate în Irlanda de Nord, atunci trebuie să aibă o prezență substanțială în jurisdicția noastră și trebuie să îndeplinească toate cerințele și standardele noastre de reglementare fără niciun fel de discuție. Și cred că acest lucru este important. În al doilea rând, aș menționa munca pe care o, facem, pe care o fac în, mod, uh, în momentul actual, și anume pe punerea în aplicare a unui cadru de responsabilitate financiară. Un, uh, unul dintre elementele pe care le-am menționat este importanța schimbării uh, culturii financiare. Irlanda este una dintre puținele țări din Europa care încearcă să introducă un cadru de reglementare care cere managementului superior să definească foarte clar structurile lor de uh, răspundere în organizațiile în care activează pentru a, um, a um, răspunde unui format de responsabilitate foarte clar, pe baza căruia să poată fi și trași la răspundere mai apoi. Deci, după cum am spus în, uh, când am răspuns domnului Tang, uh, foarte important. Uh, una dintre lecțiile crizei este uh, faptul că nu trebuie să avem uh, o gândire de grup. De aceea, pentru mine este foarte important în toate activitățile să existe o abordare uh, echilibrată, diversă, nu doar din punctul de vedere al genului, ci din toate celelalte puncte de vedere și asta am reușit eu să realizez în, uh, la Banca Centrală Irlandeză, unde uh, lucrez. Uh, Ehm, pentru EBA știu că exista pe lista scurtă o femeie candidat, nu știu exact uh, care a fost uh, situația, dar cred că și la EBA ar trebui să facem, uh, să ținem cont de diversitatea de gen. Dragi colegi, spune președinta, v-aș ruga să vă limitați la o întrebare și la un minut, pentru că dacă nu, nu vom avea suficient timp pentru răspunsuri. Acum îi dau cuvântul lui Sven Giegold pentru verzi. Mulțumesc! Vreau să subliniez că din perspectiva mea, aici nu vorbim despre o uh, situație clasică de perioadă de uh, întrerupere uh, între activitate publică și privată. Da, ați părăsit AFME de acum uh, 5 ani de zile, dar întrebarea este dacă sunteți persoana potrivită să conduceți uh, Autoritatea Bancară Europeană. Și aici aș dori un răspuns foarte clar la întrebarea colegului meu, Poltang. Ce rol ați jucat dumneavoastră în decizia privindu-l pe domnul Farcaș? Cum v-ați poziționat în Consiliul de Supraveghere? Ați făcut presiuni pentru ca perioada de uh, tranziție între uh, sectorul public și sectorul privat să fie mai lungă? Sau ce anume ați făcut? Care a fost poziția dumneavoastră? În al doilea rând, ca membru al uh, Consiliului de Supraveghere, uh, atunci când uh, EBA uh, a decis în cazul Danske Bank. Cum ați votat dumneavoastră? Cum v-ați poziționat pentru uh, protejarea muncii făcute la Autoritatea Bancară Europeană, astfel încât această decizie să nu fie trântită undeva într-un sertar și uitată? Mulțumesc, domnule Gigold. Să vă răspund la prima întrebare. Cred că, într-adevăr, așa cum am spus, activitatea Comisiei acesteia și Parlamentul European a avut un rol transformator asupra uh, reglementărilor de personal. Pentru că dacă vă uitați la text și în formulare, în felul în care sunt uh, uh este articulată centralitatea impunerii restricțiilor cu privire la activitatea personalului și sugestia că abordarea este aceea de a uh, aborda, de a uh, examina conflictul de interese și de a impune restricții. Ei bine, aceasta este și abordarea care a fost adoptată tradițional, uh, în mod tradițional și la EBA și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să se schimbe lucrurile. În ceea ce mă privește, pentru că m-ați întrebat direct, am cerut Uh, să se uh, formuleze mai aspru, să, se, uh, să existe niște restricționări mai clare. Nu am cerut o interdicție, dar cred că dacă am face lucrurile din nou, aș cere o interdicție. Deci ați susținut decizia EBA. Da, e păcat. În ceea ce privește uh, situația Danske Bank, uh, a fost vorba de o încălcare a legislației europene, o anchetă a autorităților daneze și estone. Eu am fost de părere și sunt în continuare de părere că existau dovezi uh, uh, că au fost slăbiciuni, uh, puncte slabe în supravegherea în cele două țări. A fost un caz foarte complex, pentru că, în primul rând, era vorba de activități uh, care uh, avuseseră loc cu ceva vreme în trecut, uh, între timp se schimbase cadrul juridic și foarte important a fost întrebarea și rămâne întrebarea în ce moment o slăbiciune în supraveghere devine o încălcare a legislației europene. Prin urmare, eu consideram că ar fi putut să existe o Uh, încălcare a dreptului european și am spus atunci că nu am avut suficient, suficient timp să examinăm toate faptele și că aveam nevoie de mai mult timp pentru a uh, investiga situația. Um, era vorba de uh, interdicția de legislație, nu aveam timp la dispoziție decât cele două luni și, prin urmare, nu am putut să mergem mai în profunzime cu ancheta. Dar e foarte clar că trebuie să facem niște schimbări. Deci, ați susținut uh, să decizia uh, Consiliului de Supraveghere și anume aceea de a um, a nu acorda atenție uh, dovezilor. M-am abținut atunci. M-am abținut pentru că în momentul de față pur și simplu nu avusesem suficient timp pentru a analiza faptele. Mulțumesc. Acum Gunnar Beck de la ID. Bună ziua, domnule Cross. O să vorbesc germană, voi avea două întrebări. O să adresez o primă întrebare și apoi, dacă mai este timp, voi adresa și a doua întrebare. Conform uh, uh, ultimului tablou de riscuri uh, publicat de uh, EBA referitor la randamente, băncile europene uh, nu, uh, în băncile europene acestea nu mai sunt semnificative dar doar 7 din 19 state euro uh, sunt state în care acest risc a uh, crescut, în 19 a scăzut. Întrebarea este uh, dacă considerați că uh, rata dobânzii uh, are efecte negative asupra uh, rentabilității capitalului și cum anume uh, evaluați dumneavoastră politicii monetare a um, Băncii Centrale Europene și efectele acesteia asupra rentabilității um, capitalului în zona euro. Mulțumesc! Cred că sectorul bancar în Uniunea Europeană rămâne într-o situație în care nu își folosește toate uh, capacitățile și există provocări în acest sens. Uh, uh, dobânzile, ratele dobânzilor negative sunt în continuare o problemă. Sigur, eu, ca autoritate de reglementare, nu pot să spun care ar trebui să fie ratele dobânzilor. Pentru mine ce e important este cum anume se descurcă băncile. Uh, și există mai multe elemente care trebuie să se întâmple pentru a face față situației. 1. Trebuie să reducem nivelul fragmentării pe piața unică și în Uniunea Bancară. Cred că în momentul de față, băncile, după criză, uh, Uh, s-au uh, uh, retras în spatele frontierelor naționale, prin urmare operează mai mult sau mai puțin într-un mediu de piață restrâns și această fragmentare trebuie să fie depășită astfel încât băncile să se bucure de o mai mare diversificare și să aibă o mai mare capacitate de a opera pe piață la nivel mai extins nivelurile ale uh, ratei uh, costuri uh, venituri ale băncilor nu au scăzut, așa cum uh, au sperat multe persoane. Asta e o provocare pentru sectorul bancar, pentru a avea, pentru a obține niște mai bune reduceri ale costurilor. Și o parte din rolul pe care EBA l-a jucat și trebuie să continue să-l joace este unul de transparență și de evaluarea riscurilor. Evaluarea riscurilor la care v-ați referit și dumneavoastră, care trebuie să fie pusă la dispoziție pentru că este foarte important uh, pentru, inve- pentru investitori. În momentul de față, există o lipsă de încredere uh, în sectorul bancar. Deci, încă o dată, rolul EBA este de a pune la dispoziție date care se poată fi interpretate, care se poată fi folosite și apoi rolul de analiza riscurilor și a testelor de rezistență la care uh, v-ați referit deja și cred că chiar în acest moment a fost publicat un document de consultare cu privire la modul în care trebuie să arate aceste teste de rezistență pe viitor. Deci, într-adevăr, mediul în care operează băncile este problematic, băncile au multe probleme în momentul de față și uh, treaba Eva este să se asigure că băncile răspund bine la problemele cu care se confruntă. Mulțumesc, domnul Iurjica, din partea ECR. Mulțumesc! Um, unul dintre subiectele despre care vreau să vă întreb îl reprezintă obligațiunile guvernamentale și ratele de risc. Um, este o problemă între, uh, în faptul că băncile dețin obligațiuni guvernamentale și apoi guvernele ajută la salvarea băncilor. Mulțumesc! După criză, și după criza de îndatorare în zona euro, a devenit foarte clar uh, exact această problemă la care vă referiți. Uh, această verigă între bănci și datoria suverană. Și noi, uh, ca și comunitate, legiuitori și autorități reglementare, am făcut progrese notabile. Cred că avem o serie întreagă de instrumente, directiva privind redresarea și rezoluția băncilor, este în centrul acestor progrese și faptul că acum există în legislație și pusă în aplicare uh, perspectiva că atunci când băncile dau faliment, uh, acționarii și creditorii sunt cei care trebuie să plătească nota de plată. Acest lucru este esențial și încă nu am ajuns uh, în momentul în care această situație să fie, într-adevăr, să poată fi transpusă în practică. Um, dar uh, uh, cu uh, directivele privind creditele și capitalurile, rezervele bancare, facem progrese pas cu pas și pe măsură ce completăm pilonul al treilea, al patrulea din Uniunea Bancară. Deci să avem să ne asigurăm lichiditatea bancară, schemele de garantare a depozitelor, toate aceste elemente sunt importante. Întrebarea este și ce facem uh, cu um, uh, situația obligațiunilor guvernamentale care au o rată de risc zero și, uh, într-adevăr, nu ar trebui să existe uh, această situație, cred eu, dar nu noi, nu autoritățile de reglementare putem decide acest lucru. Uh, legiuitorii sunt cei care trebuie să ia această decizie. Știu că sunt aceste întrebări în momentul de față și se uh, caută modalități de a face față, dar din, punct de vedere, din punctul de vedere al prevenției, e just să spunem că ar trebui să existe o diferențiere. And now, uh, Jose Guzmão from GUE. Jose Guzmão de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Pelo caso Farcas, e se é verdade que os atuais regulamentos. Cazul uh, Farcas ne-a arătat că normele existente sunt prea laxe și există un audit din partea Curții Europene de Conturi pe acest caz, însă tocmai de aceea este importantă apărarea interesului public pentru că dacă un grup de lobby încearcă să atragă pe cineva din, sec- din care lucrează pentru stat, o face pentru a obține informații în mod evident și consecințele cazului Farcaș sunt în mod evident uh, negative. Dacă dumneavoastră veți fi numit în această funcție, uh, nu mi s-ar părea o decizie prea rațională și eu nu, m-aș, eu nu cred că Autoritatea Bancară Europeană dorește să fie atât de irațională. V-ați uh, referit la, rezolu- la rezoluția adoptată de Parlamentul European care, din păcate, nu conține, nu este suficient de strictă din punctul meu de vedere, pentru că nu este posibil ca într-o carieră să treci pur și simplu de la stat în, uh, la sectorul uh, privat. Uh, aici se întâmplă această tranziție în același sector. Așa ceva nu ar trebui să fie uh, posibil. și dacă um, permitem numirea dumneavoastră, ar fi foarte similară cu ce s-a întâmplat în uh, cazul Farcaș. Mie mi se pare că ar trebui să luăm decizii totuși mai bune. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați uh, furnizat, însă nu ne-a spus nimic în legătură cu intențiile dumneavoastră legate de garantarea parității de gen. Thank you. Um... Mulțumesc. Nu pot decât să repet pe această temă a cazului Farcaș și paralela cu mine însumi. A fost foarte important ca după criză industria să schimbe modul de abordare a propriului său rol. A fost foarte important ca industria să înceteze tipul de uh, lobby și de implicare de dinainte de criză și să facă mult mai bine. Oamenii trebuiau să-și asume în sfârșit responsabilitatea, iar eu am făcut acest lucru. Am asumat un rol, cred că am făcut o treabă foarte bună, spunând, iată, cum facem lobby și advocacy. Ne bazăm pe fapte, pe dovezi, avem un ton al vocii calm, abordăm temele în mod uh, politicos eu nu am avut niciodată un bench pentru a accesa Parlamentul European. Nu aveam nevoie de așa ceva, pentru că rolul meu era să fac cercetare, să ofer date factuale și dovezi și e ceea ce am făcut. Există oameni, avem nevoie de oameni care să facă asta. Dacă vrem ca sistemul să se schimbe, eu cred că am acționat în această direcție. Apoi, e foarte greu de spus, uh, Chiar dacă dumneata ai părăsit acest rol de acum 5 ani, noi încă mai credem că în continuare nu e adecvat. Ai a, obținut succese, ai părăsit acel rol acum 5 ani deja, dar nouă tot nu ne place de tine. E bine, și asta mi se pare greu de făcut. În ce privește diversitatea și paritatea de gen, e foarte important ca structurile și bunoare la propriul meu loc de muncă actual. Avem uh, aranjamente de part-time foarte flexibile, uh, un mediu foarte prietenos cu familiile, avem o abordare foarte deschisă în ce ține de concediile parentale, uh, munca la distanță sau formulele de part-time. Și chiar încurajăm uh, angajații. Deci, uh, avut succes și am reușit, într-adevăr, să facem pe oameni să se întoarcă dintr-un concediu parental uh, cu uh, incluzând noile uh, competențe și responsabilități pe care au învățat să le capete acasă. Ne asigurăm că cadrele, fișele de post, experiențele anterioare, toate sunt uh, elemente uh, care să încurajeze pe cei care, pentru o perioadă, s-au îndepărtat de locul de muncă. Există o serie întreagă de măsuri ce pot fi luate, pe care noi, eu personal, le-am luat pentru a mă asigura că am un uh, mediu de lucru um, echilibrat din punct de vedere al genului, în care toată lumea are de câștigat. Președinta, mulțumim! Suntem în mare întârziere, mai mult de 10 minute, dar am mai multe înscrieri la cuvânt într-o procedură catch the eye. Aș vrea să ofer acest timp, dar uh, trebuie să insist ca întrebările să fie extrem de punctuale și foarte scurte, pentru că um, vom pierde aceste minute prețioase pe următorul punct prin descărcările bugetare pe care le vom vota mâine. Foarte, foarte rapid, atunci un minut pentru Danuta Hubner de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă rog să comentați rolul EBA în ce privește indicatorilor de reducere, respectiv de partajare a riscurilor. Ce poate să facă EBA în acest sens? Mulțumesc! cred că există o serie întreagă de elemente. O măsură clară e implementarea uh, BRD2. În perioada recentă ați lucrat chiar dumneavoastră în Parlament. Uh, pe acesta acum am mai menționat solvabilitatea băncilor e obținută prin acest instrument. Apoi, un uh, indicator de risc cheie pe care îl cunosc din propria mea jurisdicție e, importanța de a scădea creditele neperformante ale băncilor, dar Uh, asta ține și de interesele consumatorilor, în special creditele ipotecare. Un uh, element crucial pentru succesul din Irlanda a fost un cod de conduită în ce privește arieratele plata creditelor ipotecare. Odată ce un astfel de mecanism funcționează, ne putem mișca și cu alte aranjamente uh, pentru ca băncile să-și poată uh, reduce creditele neperformante. Sigur că nu există un panaceu, dar e nevoie de expertiză, de structuri uh, în bănci pentru a aborda aceste teme, e nevoie de ținte clare, dar, repet, nu există un panaceu și nici uh, alte soluții în bance. BEI a fost foarte progresist în ce privește dezvoltarea unor criterii, ce privește securitizarea, asigurându-se că și alte metodologii își pot juca rolul. Rolul transformator al b, au fost definițiile pe care le-a oferit. Toate aceste elemente au fost extrem de importante și trebuie să duse mai departe. Mulțumesc, până președinta. Pentru a accelera lucrurile, vă propun să luăm cele trei întrebări și să căpătăm un răspuns unitar. Enico Geri de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Cross. Trebuie să spun că apreciez foarte mult răspunsul dumneavoastră în ce privește temele de integritate, precum și opinia dumneavoastră în ce privește uh, paritatea. Uh, e clar că uh, doriți să acordați șanse egale femeilor și bărbaților și mă bucur că bordul de supraveghetori a făcut o recomandare nu pe baza echilibrului de gen, ci pe baza competențelor, arătând cine e persoana cea mai potrivită pentru acest job pe care îl discutăm. Ați văzut uh, că din dreapta primiți întrebări pe substanță, pe când pe, de pe stânga spectrului politic primiți alte tipuri de întrebări. Există o nouă condiție pentru țările din non-euro pentru a face parte din Uniunea Bancară. Cum credeți ca această condiție funcționează și care sunt experiențele dumneavoastră pe această temă, cum poate pregăti aceste țări astfel de măsură. Mulțumesc. Următoarea întrebare, Robert Roland, neafiliat, 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea e, făcând o paralelă cu țara dumneavoastră, cu Irlanda, Data fiind ratele dobânzilor negative, presimțiți că se creează o nouă bulă financiară? împrumuturile către uh, IMM-uri și afaceri nu cresc, sunt toate direcționate către uh, uh, sectorul imobiliar. Nu cumva creăm o nouă bulă și ce se va întâmpla în viitor? Ultima întrebare, Francis Fitzgerald de la PP. Mulțumesc foarte mult. Domnule Cross. în ultimii cinci ani ați lucrat în Banca Centrală Irlandeză. Ați reglementat sectorul bancar irlandez într-o perioadă extrem de dificilă cu uh, criza, cu uh, Brexitul. Acționați pe tema diversității. Aș întreba ce privește codul de conduită și etica mai general în, în, în, în activitatea bancară. Cum o puteți încuraja mai mult? Uh, și ce lecții ați prelua din Irlanda și din experiența dumneavoastră într-o situație de post-criză uh, la EBA? Ce ați duce cu dumneavoastră la EBA din toate acestea? Mulțumesc, domnule Cross. Aveți două, maxim trei minute să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Ce prește una Bancară, da, sigur, uh, una bancară a fost deschisă membrilor non-euro, dar logica e că dacă ai o aceeași monedă, atunci trebuie să ai o abordare unică asupra sistemului bancar. Un supraveghetor unic, un uh, cadru unic de rezoluție și o schemă de asigurare a depozitelor. Logica e că fără aceste elemente, intrat într-un cerc vicios, situații periculoase ce pot apărea în relația uh, băncilor cu uh, statele. Cred, cred că logica deci e foarte puternică legătura între moneda euro și una bancară, însă acestea fiind spuse, uh, urna bancară rămâne deschisă și știu că anumite țări uh, non-euro iau în calcul uh, faptul de a se alătura Uniunii bancare. Din perspectiva mea de, de uh, reglementare de data asta și nu politică sau economică, E nevoie de un mecanism unic de supraveghere. Suntem toți o comunitate de supraveghetori care lucrăm împreună în echipe comune, împărtășindu-ne experiențele uh, opiniile și profilurile economice și culturale și asta nu face decât să aducă beneficii. Lăsând la o parte elementele economice, cred că există beneficii masive ce privește mecanismul unic de supraveghere. Cel puțin în țara mea așa s-a întâmplat. Pe tema mediului pe care îl creează ratele dobândă negative, nu aș vrea să uh, comentez prea mult, dar contextul e formativ în ce privește uh, riscurile care apar sau și felul în care noi le abordăm. Aveți dreptate, trebuie să fim vigilenți la sectorul imobiliar și alte forme de um, bunuri uh, care pot, în mod potențial, să ducă la crearea unor bule de exemplu, sectorul non-bancar. În jurisdicția mea uh, sunt responsabil și pentru acestea. Acolo trebuie înțeles foarte clare riscurile existente. Ca să vă răspund, da, e important, însă ținem seama de riscuri. Și, în fine, în ce privește etica în sectorul bancar, E un element foarte, foarte important. În Irlanda, noi și eu personal ne concentrăm foarte mult pe un lucru, anume cum facem ca sistemul să opereze în așa fel încât oamenii să aibă o încredere reală în acest sistem bancar. Acest lucru, încă din păcate, nu se întâmplă. E vorba de o schimbare de cultură în sectorul bancar. Băncile trebuie să se întrebe, nu pot să fac asta, ci trebuie oare să fac asta? Uh, și ca să ajungem aici, folosim un mecanism cheie uh, și lucrăm împreună cu guvernul. E un cadru de transparență în ce privește responsabilitatea managementului superior. Cine e responsabil pentru ce? Un set de obligații și responsabilități asupra felului în care trebuie să se comporte uh, managerii de la nivel superior. Nu e singurul instrument, dar este un instrument cheie. Lecții din Irlanda m-ați întrebat. Eu am învățat multe, multe lecții dureroase și aș spune că am învățat importanța transparenței. Ca regulator trebuie să fie foarte clar ce faci siguranța și bună conduită a sistemului tău financiar și bancar. Asta faci, nimic altceva. Orice altceva nu face decât să submineze rolul principal. Și aceasta este abordarea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule Cross. Un minut, după care trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Okay, now we have just... Uh, Mai avem doar puțin timp la dispoziție pentru a discuta următorul punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune pentru EBA, pentru EIOPA și ESMA. Raportor este Derek Derkian Epping, însă este înlocuit de domnul Iurgica, Vom vota aceste puncte mâine, deci cred că vom putea fi foarte subcinți în intervenție, atât raportorul cât și raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Stimată doamnă președinte, dragi colegi, raportorul din partea ECR, domnul Epping, se bucură că, că după ce a primit clarificări din partea funcționarilor ESMA, cunoaștem în mod adecvat situația conturilor, astfel încât putem acorda descărcarea de gestiune pentru autoritatea bancară europeană, cât și pentru autoritatea care se ocupă de piețele cu, pentru valori mobiliare și pentru uh, fondurile de pensii. Ex- mai rămâne chestiunea numirii domnului Farcaș în calitate de director uh, executiv AFME din februarie 2020. Domnul Epping consideră că această numire nu respectă bunele practici pentru a evita conflictele de interese. Domnul Epping um, menționează faptul că asemenea practici a, a porților, a ușilor uh, rotative ar trebui să fie uh, evitate respectându-se recomandările Curții Europene de Conturi și a mediatorului european. Domnul Epping consideră că asemenea cazuri conferă grupurilor de interese să profite de informații din autoritățile de supraveghere, deschizând posibilitatea unor uh, stimulente greșite. Pentru raportorul ECR este foarte importantă o bună Uh, administrație europeană bună, funcțională și aceasta um, include și autoritățile de supraveghere a sectorului bancar. Drept urmare, domnul Epping salută moțiunea de rezoluție depusă de doamna Irene Tinagli, uh, menită să evite asemenea inter, um, uh, conflicte de interese și sprijină apelul lansat uh, EBA de a-și revizui decizia prin care a permis uh, domnului Farcar să ocupe uh, funcția de CEO, de director executiv în AFME și este de acord cu intențiile Comisiei de a revizui cadrul de reglementare în acest punct de vedere. Domnul Epping așteaptă cu nerăbdare o cooperare constructivă. Vă, mulțum- vă mulțumesc pentru atenție și eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să mă achit de sarcina care mi-a revenit astăzi. Vă mulțumesc, raportorii din umbră. Domnul Cristoforu. Vă mulțumesc. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru cele trei agenții de supraveghere, prea bine cunoscută de toată lumea. Nu pot decât să mulțumesc raportorului pentru cele trei uh, rapoarte redactate. Cred că uh, conturile anuale sunt uh, legale. Vom vota pentru acordarea descărcării de gestiune, însă abordarea nu mă convinge cu totul, pentru că aceste autorități nu pot fi cu adevărat independente dacă bugetul lor vine din partea statelor membre. Este un, un subiect cu caracter mai general. Uniunea Europeană, bugetul Uniunii Europene se bazează pe contribuțiile de la statele membre. Și această problemă vizează și cele trei agenții de supraveghere. Există și o altă problemă, excedentul. Se spune că 60% din acest excedent ar trebui să se întoarcă la statele membre, însă acest lucru poate fi posibil doar în urma unui dialog. Deci nu suntem de acord cu această uh, propunere, considerăm că această alocare ar trebui să fie eliminată și să susținem un uh, dialog la care să participe, un dialog cu Comisia Europeană, pentru a găsi o soluție. Susținem independența acestor agenții, am fost de acord și cu uh, independența din punctul de vedere al conflictului de interese și considerăm că lucrurile ar trebui să se îmbunătățească din punctul de vedere al transparenței. Mulțumesc! Gilles Poirier din partea uh, Renew. I, didn't, I thought that uh, Molnar is not here. Mm, nu, îmi, îmi cer scuze, credeam că domnul Molnar nu este prezent, Honas îl înlocuiește. Da, Molnar nu este prezent, dar o să dau citire documentului pregătit de dumnealui. Parlamentul European nu poate insista suficient asupra reului central a acestor autorități europene pentru, pro- pentru promovarea intereselor financiare a Uniunii Europene, pentru a garanta stabilitatea financiară și protecția uh, consumatorilor. De asemenea, sunt uh, agenții foarte importante pentru a combate frauda fiscală, activitățile de spălare de bani. Tocmai de aceea este atât de important să ne asigurăm că aceste agenții pot să um, își exercite mandatul într-un mod coerent, independent și eficient și să dispună de suficiente resurse financiare. Molnar este convins că majoritatea amendamentelor depuse vor Uh, îmbunătăți proiectele, uh, proiectele de aviz și vă încurajează să votați uh, pentru amendamentele care vizează chestiunile menționate mai înainte. Mulțumesc, Gilles. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor. Am avut deja un schimb de opinii în decembrie pe aceste teme. Mulțumesc că ați ținut seama de atunci încoace de numeroasele amendamente pe care noi le susținem. Dați dovadă astfel de deschidere și veți permite adoptarea unor texte mult mai echilibrate și care vor întruni fără îndoială o largă majoritate. Mulțumesc foarte mult! Susținem și amendamentul de compromis în ce privește AFME și propunerea de amendament oral în ce privește EBA. Rămâne un punct de dezacord care a fost deja citat în schimburile noastre precedente și care persistă. Pentru noi, noțiunea de uh, just retur al contribuțiilor bugetare nu are ce să caute acolo în text. După părerea noastră, e incompatibilă cu principiile construcției europene, așa cum o concepem noi. Iar lista noastră de vot va reflecta, desigur, această poziție a grupului. Dincolo de acest dezacord, vă mulțumesc foarte mult pentru o, efortul important furnizat. Mulțumesc! The translation. Vă mulțumesc! Serviciul de interpretare se oprește aici, spune doamna președinta, și vom continua în limba engleză. Sven. Thank you. Um, yes, I would also like to thank uh, everybody involved. Uh, there's a lot of convergence